Buongiorno. Bună dimineața. Aș dori să începem audierea din această dimineață. Mulțumesc tuturor celor prezenți. Mulțumesc Secretariatului Comisiei pentru faptul că a organizat această audiere. O audiere publică născută din dorința cetățenilor, cetățeni care au depus petiții. Foarte multe petiții uh, au fost uh, depuse, au ajuns uh, la noi pe teme legate de uh, audierea de astăzi. Și cu aceste petiții s-a deschis o nouă perspectivă în cadrul crizei economice și financiare cu care ne confruntăm de mai mulți ani deja. Și aceste petiții au arătat că atitudinea din acești ani a autorităților a fost una superficială față de dificultățile cu care se confruntă oamenii. Criza piețelor financiare um, și crashul bursier care a început în Statele Unite și apoi a contaminat piețele noastre, um, au dus statele membre și instituțiile să reacționeze cu măsuri punitive pentru a sancționa folosirea unor instrumente toxice și a unor practici incorrecte și cu măsuri de austeritate bugetară. Prima preocupare a fost aceea de a ajunge la o stabilitate în conturile publice uh, pentru a reechilibra bugetele și uh, pentru a reduce datoriile statelor suverane. pentru a reduce cheltuielile de la buget la nivel european și Diferite acțiuni au avut obiectivul refinanțării băncilor și obiectivul de a da din nou oxigen motoarelor economiei. Dar în ce măsură sau care au fost consecințele acestor măsuri asupra vieții cetățenilor, asupra drepturilor lor? Trebuie să recunoaștem faptul că nu s-a evaluat suficient acest lucru am încercat să luptăm împotriva cauzelor, dar am uitat de efecte. Și astăzi ne dăm seama de acest lucru când citim, când, când vedem care este situația șomajului, dar uh, și uh, când vedem cum a scăzut uh, produsul intern brut, când vedem cum arată Um, stabilitatea în Uniunea Europeană. Și uh, audierea de astăzi a fost împărțită în trei secțiuni. Cele trei secțiuni au obiectivul de a realiza împreună o analiză critică și o sinteză. Mai întâi ne întrebăm de ce, pentru că cetățenii ne-au deschis ochii în legătură cu modul în care ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă le-a influențat viața. Le-au uh, influențat, au influențat modul în care le-au fost respectate sau nu drepturile fundamentale și reducerea bugetelor uh, a minat dreptul la sănătate, la învățământ, uh, la servicii pentru cetățeni. Apoi, următoarea secțiune este ce este de făcut, ce se poate face, care sunt soluțiile. Și um, am dorit să națiile identificate în acești ani, măsurile luate, um, pachetele six-pack sau two-pack, sau noul sistem de supraveghere bancară. Sunt măsuri pe care le evaluăm acum în momentul în care sunt puse în practică. Sunt măsuri uh, luate de guverne, de instituțiile europene, ca reacție la această situație pentru o nouă guvernanță economică, bancară și fiscală în Uniunea Europeană. Ultima secțiune se numește Cum. Și aici Dorim să discutăm uh, petiția importantă care a stat la baza reflexiei noastre de astăzi. Este petiția unor colegi care sunt prezenți și care vor lua cuvântul uh, în cadrul acestei secțiuni, care sugerează să mergem până la capăt, să avem curajul de a concepe un guvern federal pentru Uniunea Europeană, pentru Europa, deci, și care deschid calea modificării tratatelor. Și amintesc procedura din articolul 48 și spun că răspunsul la problemele din acești ani, soluția la criza cu care ne confruntăm, este să ne asumăm responsabilitatea față de cetățeni în legătură cu efectele crizei și putem demonstra acest lucru doar dacă avem capacitatea de a merge până la capăt cu o modificare a tratatelor care să transforme acest organism supranațional sui generis, care este Uniunea Europeană, într-o organizație federală de state eh, cu prerogative proprii. Și aceasta este sensibilitatea care se va exprima în a treia secțiune și sperăm în dezbaterea de astăzi vom putea aprofunda această idee. Și mă opresc aici cu introducerea mea și voi lăsa, voi da acum cuvântul sau, sau trecem la intrăm acum în uh, inima dezbaterilor. Trecem la prima secțiune a lucrărilor noastre și deci la uh, secțiunea De ce? Criza economică și politica de austeritate au condus uh, la o criză socială devastatoare în, în Europa și riscă să submineze drepturile sociale ale cetățenilor. Europa trebuie să acorde prioritate cetățenilor și să depună eforturi pentru a asigura bunăstarea acestora. Acestea fiind spuse, voi da cuvântul acum Adrianei Cereteli, ziaristă la Sole 24 ore și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua tuturor! Eu sunt un om de presă care urmărește afacerile europene de mulți ani. Am uh, urmărit deja negocierile de la Maastricht și de atunci urmăresc evoluția Europei și trebuie să spun că această evoluție în ultima vreme, cu criza euro, nu mi-a plăcut deloc. De ce? Pentru că, după părerea mea, criza monedei euro nu era așteptată în Uniunea Europeană, Europa nu avea armele necesare pentru a lupta împotriva acestei crize și a luptat cum a putut. Practic, actorii principali au fost atât de dezorientați încât, în loc să aibă o viziune, o strategie, au reacționat la evenimente cu măsuri uh, pripite. Și rezultatul a fost uh, o confuzie. Chiar uh, Germania, um, stat lider în Uniunea Europeană și lider în crearea Uniunii Monetare, a făcut până la urmă greșeli grave, după părerea mea, așa cum au fost uh, la fel de grave greșelile grecilor uh, Uh, care au aranjat conturile publice sau ale altor state care nu au prevăzut, nu au făcut atunci când economia mergea bine reformele necesare um, pentru a-și însănătoși bugetul și uh, pentru a putea face perioadelor de criză. Și printre acestea se numără, bineînțeles, și Italia. Dar criza a demonstrat că și statele membre Um, în care lucrurile mergeau bine, cum ar fi Irlanda sau Spania, nu doar uh, s-au uh, trezit într-o situație dificilă, dar erorile, greșelile care au dus aceste țări um, în situația de astăzi, uh, um, o situație de criză foarte gravă, din care Irlanda începe să iasă, dar Spania nu, aceste state, deci, au uh, avut uh, aceste bule imobiliare tocmai pentru că în Europa au lipsit uh, regulile necesare de guvernanță. Nimeni nu a prevăzut problemele care apoi au explodat dintr-o dată cu consecințele pe care le cunoaștem. Astăzi, uh, în zona euro, în 5 ani, percepția Europei de, din partea cetățenilor s-a schimbat și cred că acesta este consecința cea mai gravă a crizei monedei euro și a modului în care a fost ea gestionată, pentru că acum ne confruntăm și cu o criză de încredere, o lipsă deci de încredere uh, între nordul și sudul Europei, care se îndepărtează din ce în ce mai mult Um, și mă întreb cum putem ieși din această situație. Vorbesc de faptul că suntem divizați pentru că se știa încă de la nașterea monedei euro că diferențele între nord și sud există și nu e vorba doar de diferențe economice, e, criza monede euro a arătat că există clar și diferențe culturale mari, că există neînțelegeri ă, și din cauza acestor diferențe culturale s-a agravat criza și ă, modul în care a fost gestionată ea nu a fost corespunzător. Ce vreau să spun? Față confruntată cu o criză care a afectat mai ales statele din uh, zona Mării Mediterane, Uniunea Europeană, dar mai ales Germania, au avut o reacție punitivă. Deci, practic, aceste, a, a considerat că aceste țări sunt vinovate, deci trebuie pedepsite și trebuie să sufere a, uh, pentru a ieși din această situație. De unde, deci, uh, acest conflict între lumea protestantă și cea catolică, care, după părerea mea, este, nu este altceva decât o variabilă de fond care um, a influențat mult întreaga Europa în acești ani. Și um, această atitudine negativă a nodului Europei față de Sud, bineînțeles, a enervat Sudul. Uh, Um, de ce? Pentru că, până la urmă, criza a făcut să dispară complet um, sensul um, cuvintelor familie, solidaritate. Deci, practic, chiar acasă avem dușmani, dușmani virtuali sau mai reali uh, ai stabilității uh, și trebuie uh, să, să limităm în mișcările lor și de aici s-a născut, după părerea mea, și adevărata criză a construcției europene, pentru că popoarele din nord și ascultând un discurs greșit sau cel puțin populist în legătură cu criza, au început să considere că sunt cei care trebuie să plătească pentru leneșii și paraziții din Sud. Acest lucru e adevărat într-un fel, dar uh, nu tocmai, pentru că până acum uh, germanii au plătit până la un anumit moment, au plătit pentru greci la început, atât timp cât nu a existat un mecanism uh, de ajutorare a statelor al zonei euro. Deci, uh, au uh, dat ceva bani, dar pentru asta au perceput uh, dobânzi foarte mari, mai mult mai mari decât uh, cele de pe piață și pentru asta au uh, primit garanții, cu siguranță, uh, garanții care implică Uh, faptul că um, trebuie plătite în momentul în care statul dă faliment și atunci când în campania electorală alegătorul german tot auzea um, că riscă ca moneda euro să dispară, dar până la urmă moneda a fost salvată, deci nu avea niciun rost să se creeze aceste uh, diviziuni în cadrul monedei euro, s-a creat cred eu, s-au creat, cred eu, premisele pentru uh, o conviețuire uh, o proastă conviețuire pentru viitor. În același timp, în Sud uh, s-a creat un sentiment de victime în rândul oamenilor, într-un fel nejustificat. E adevărat că Nordul ține neapărat să pedepsească Sudul, dar pe de altă parte în Sud exista puțină motivare pentru a se face reformele, pentru uh, a ne da seama până la urmă că lumea globalizată și moneda unică ne obligă să ne schimbăm, să devenim mai competitivi pentru a, a ne apăra drepturile sociale încărcate din cauza crizei. Pentru că, după părerea mea, de cealaltă parte, greșim în a nu recunoaște că lumea se schimbă, că garanțiile după război uh, Ehm, sunt o excepție fericită pentru anumite state, dar uh, lucrurile nu vor rămâne așa ad vitam aeternam, mai ales dacă economiile noastre nu vor fi capabile să producă bunăstarea și resursele necesare care vor permite modelelor noastre sociale să garanteze aceste drepturi și garanții rezultatul uh, acestei, uh, acestui conflict violent între Nord și Sud uh, a fost, pe de o parte, repunerea în discuție a multor servicii și a multor drepturi sociale, a multor garanții sociale și eu am, în acest sens, am găsit foarte frumoasă petiția Piticaris din Grecia, care, într-o frază, rezumă toate problemele care au apărut din momentul um, sosirii troică în diferitele state uh, care au cerut ajutorul. Um, e vorba de abolirea acordurilor colective de muncă, a salariului uh, minim și reducerea serviciilor publice, um, impozitele foarte mari și deteriorarea serviciilor de sănătate care este poate cel mai teribil lucru care s-a întâmplat în Europa. Europa în lume dorește să uh, joace rolul bunului samaritan, să apere drepturile sociale, economice și uh, așa mai departe și la noi acasă permitem să se întâmple așa ceva. Deci, eu cred că aceasta a fost pagina cea mai tristă pe care am trăit-o din istoria acestei crize, pentru că criza nu s-a terminat. Uh, Uh, și nici curele de slăbire nu s-au terminat. Um, curele cure de slăbire care, cu această rigoare excesivă, uh, nu ne-au permis să atingem obiectivul uh, final, pentru că până la urmă Uh, deficitul bugetar a crescut pentru că recesiunea economică este atât de mare încât uh, diferența dintre uh, bunurile produse și, și datoria a crescut și mai mult. Deci, cred că e vorba de o adevărată devastare economică, socială și culturală a Europei. Și pe lângă aceasta, efectele au fost devastatoare și asupra funcționării democrației. Această criză, după cum știm cu toții, a dus la sosirea troică în diferitele statele membre, deci acestor tehnocrați europeni sau de la fondul monetar, uh, care până la urmă au făcut ceea ce nu au fost capabile uh, să facă guvernele. Să nu uităm că în trei ani de criza monedei euro din 2010 până acum, uh, au, uh, și-au dat demisia peste 19 prim-miniștri în Uniunea Europeană. Este clar că dacă statele membre sunt insolvente, Troica trebuie să ia decizii dar o face fără a ține cont de realitățile de pe teren, fără a ține cont de problemele din statele respective, de sistemele care sunt diferite de la un stat la altul și Astfel, s-a pus sub semnul întrebării nu doar consensul în legătură cu Uniunea Europeană, ci și structura democrației europene. Pentru că trebuie să ne întrebăm care este legitimitatea de a depăși pentru cauza stabilității monedei euro, care este un bun comun, deci de a depăși suveranitatea statelor membre și anume um, cea la nivel parlamentar. Eu cred că acesta a fost o lovitură la adresa democrațiilor europene și la adresa democrației um, de la nivel european în sine și până la urmă e sigur că această Europa tehnocratică este mult mai puțin democratică. După părerea mea, problema majoră a acestei Europe este faptul că există o hegemonie de tip german aici în Europa care uh, va deveni și mai mult o hegemonie de tip german. Deci, foarte simplu, putem acuza Germania de dominare în Uniunea Europeană. Eu cred că adevărul este undeva la mijloc și ca în uh, orice, uh, orice cuplu, când lucrurile nu merg bine, loviturile vin din ambele părți. Uh, deci această hegemonie a Germaniei, cred eu, se datorează faptul că interlocutorii n-au făcut față. Unde uh, e Franța, Germania, uh, unde e Franța, Italia, Spania în gestionarea acestei crize? Unde sunt celelalte state europene care ar fi putut frâna uh, această ofensivă punitivă a uh, celor din Nord. Pentru că hegemonia germană, în acest caz, nu este rezultatul unei voințe de a agresa, ci uh, este cauzată de o voință de a se apăra uh, de acești, față de acești parteneri de care Germania se teme. Se teme uh, să nu fie decât o sursă uh, de a acoperi costurile crizei, care până la urmă ar putea avea consecințe grave asupra Germaniei în sine. Deci, în încheiere, ceea ce doresc eu să spun este următorul lucru. Astăzi, când uh, doamna Merkel a fost realeasă și Italia speră că dacă doamna Merkel se va, a, um, um, va face o alianță cu Partidul Social Democrat, uh, se va dovedi puțin mai disponibilă. Um, eu nu sunt sigură că așa va fi, pentru că de pe, o parte, de, pe de o parte, deja de câteva luni de zile am observat că uh, rigoarea inițială a devenit puțin mai flexibilă, dintr-un motiv foarte concret de altfel, și anume că Germania și-a dat seama că excesul de rigoare nu funcționează și, în al doilea rând, că poate avea efecte contraproductive chiar pentru, propria crește- pentru creșterea Germaniei. Și până la urmă suntem cu toții în aceeași barcă. Și eu cred că această flexibilitate va continua, dar nu cred că uh, vom schimba complet uh, Uh, strategia. Nu cred că Germania va da dovadă de o solidaritate ca pe vremuri și va spune haideți să uh, facem un, un plan enorm pentru a ajuta Sudul și pentru a relansa creșterea și ocuparea. Eu cred că ideea germană, conform căreia fiecare trebuie să se salveze singur, um, cu dând dovadă de, de responsabilitate proprie, va rămâne valabilă. Uh, și fiecare din, dintre noi trebuie să dăm, dăm dovadă de responsabilitate, seriozitate și să ne recuperăm credibilitatea, să redevenim competitivi și credibili pe piețe. Și numai după aceea, după ce Europa Um, se va scutura puțin, ne vom putea pune la masă și să discutăm ce putem face pentru viitorul uh, Uniunii Europene, pentru guvernanța europeană, pentru mai bună integrare um, a zonei euro, care este ultra necesară în momentul de față, dar cred că, având în vedere criza încrederii și uh, acest conflict între nord și sud care s-a creat, cred eu că este foarte, foarte dificil să deschidem noi negocieri acum, pentru că astăzi criza deja a produs pactul de stabilitate, pachetele six-pack, two-pack, uh, fiscal compact. Deci, s-au luat multe măsuri și s-a transformat multă suveranitate uh, de la statele cele mai uh, grav afectate și nu cred că astăzi oamenii doresc să meargă mai departe. Deci eu cred că va trebui să Așteptăm um, o reconstrucție a Sudului uh, uh, și mai multă convergență între Nord și Sud pentru uh, a continua cu noi reforme și, bineînțeles, să nu uităm recuperarea drepturilor sociale dacă economiile uh, vor, uh, fi din, vor registra din nou creștere economică. Signora... Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare pentru aceste comentarii pe care le-ați făcut, dumneavoastră fiind primul uh, invitat pe ziua de astăzi. Dacă îmi permiteți, vom trece la al doilea invitat. Este vorba despre un ziarist um, spaniol al um, binecunoscutului ziar ABC, Enrique Serveto. Am să-ți dau cuvântul imediat. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor îndeputați. Uh, unul din avantajele de a vorbi după Adriana este că a explicat atât de bine lucrurile încât nu prea mai rămân multe de spus. Însă, ceea ce pregătisem eu pentru această intervenție se referea la o explicație pe care vreau să o dau celor care nu sunt spanioli pentru că există foarte multe organizații, foarte multe inițiative cetățenești, uh, dezbatere largă în legătură cu situația din Spania și aceasta, în primul rând, pentru că există persoane care sunt foarte active, dar, pe de altă parte, și în special acesta este motivul principal, pentru că populația spaniolă este cu adevărat uh, uh, supărată și neliniștită. Și eu mi-am petrecut vacanța de vară în Spania, ca mulți spanioli de altfel, probabil că și mulți dintre dumneavoastră, și mi-am dat seama din nou de acest lucru, că într-adevăr societatea spaniolă este foarte supărată din mai multe motive, pentru situația în care se află, pentru ce s-a făcut, pentru ce nu s-a făcut, și e clar că rata șomajului este o adevărată problemă și este un factor uh, ușor de înțeles care influențează. E clar că șomajul afectează uh, ceea ce simte o persoană atunci când uh, nu poți să plătești uh, facturile la sfârșitul lunii și când situația nu este deloc optimistă. Peste 5 milioane de șomeri avem în Spania, un lucru care nu poate fi acceptat. Unii nu poate să-și plătească nici măcar creditele imobiliare. Mm, cunoașteți foarte bine această situație pentru că a fost dezbătută aici de mai multe ori și așa cum se arăta mai devreme, există reduceri bugetare, de exemplu în domeniul sănătății. E adevărat că sistemul sănătății funcționează încă, dar reducerile sunt reale și există acest sentiment, sentiment această percepție uh, că sistemul de sănătate merge din ce în ce mai prost. Deocamdată, în ciuda uh, problemelor, a neliniștii, a nemulțumirilor, societatea a reacționat destul de bine. Și cred că problema principală este faptul că societatea nu este în stare să uh, identifice, să, să vadă care este principalul vinovat. Pentru că și atunci când ești bolnav, încerci să vezi de unde vine răul. Uh, Am participat și la audierea anterioară care a fost organizată în legătură cu acțiunile preferențiale, cu datoria subordonată și adevărat că activitatea băncilor spaniole a, a fost una care mi se pare de-a dreptul delictivă. Și cu toate acestea, în continuare se oferă ajutoare sistemului bancar, guvernul a, preia noi datorii pentru a oferi aceste ajutoare și societatea nu reușește să vadă cine este principalul vinovat și, în continuare, problemele rămân în picioare, nu se rezolvă în niciun fel. Deci, iată de ce vroiam să vă vorbesc despre această problemă, de, de ce sunt atât de multe delegații, de ce sunt atât de multe dezbateri uh, pentru a um, analiza situația din Spania. Ce s-ar putea face în acest caz? Eu unul nu dețin soluția magică, dar știu că multe din lucrurile care se aplică la ora actuală sunt contraproductive. Pentru că se merge în sensul unei diviziuni a societății spaniole, un lucru care mă îngrijorează de dreptul. Și așa cum spunea și Adriana, atunci când s-a vorbit despre tratatul uh, constituțional se vorbea despre acel uh, moto uniți în diversitate și acum am putea avea un alt moto și anume separați în adversitate. Și nu e vorba doar de diviziunea nord-sud, ci uh, și la nivel local la nivel național și aceasta este o adevărată responsabilitate pentru cei care promovează astfel de tendințe. Am văzut și în Regatul Unit uh, cum se învinovățește de fiecare dată Europa, cum se arată cu degetul spre Europa, alții învinovățesc din potriva Marea Britania și, și în Spania, de exemplu, uh, se găsesc alți vinovați. Și toți cei care promovează o astfel de atitudine uh, nu nu găsesc o soluție problemei, pentru că problemele nu se soluționează creând diviziuni, ci din potrivă atunci când suntem uniți. Și cred că responsabilitatea istorică pentru guvernele actuale este una cu adevărat uh, mare. Și mă refer aici și la ceea ce Parlamentul, de exemplu, ar fi putut să facă sau n-a făcut până acum. E adevărat că în Spania nu avem la ora actuală o adevărată revoltă socială, cum ne-am fi putut aștepta să apară. Pentru că, până la urmă, societatea și-a rezolvat problemele uh, utilizând procedurile legale existente și cred că întotdeauna a existat, atât în Spania cât și în alte țări și în Belgia, bineînțeles, um, uh, această capacitate a persoanelor de a trece mai departe. Și um, rețeaua de întrajutorare la nivelul familiilor, acea solidaritate între familii este foarte interesantă, felul în care funcționează ea și cum uh, pensiile bătrânilor au devenit un adevărat factor de susținere pentru restul familiei. Nepoții, de exemplu, trăiesc de pe urma pensiilor bunicilor. Iată de ce guvernul este atât de reticent atunci când e vorba de reduceri, eventuale reduceri aplicate pensiilor. Nu este vorba aici doar de o chestiune electorală, s-ar putea să fie și asta, dar nu numai atât. Pentru că pensiile, practic, sunt cele care la ora actuală mențin un anumit nivel de stabilitate socială. Și în cadrul acestei uh, devaluări interne care s-a produs. După cum știți, s-a ajuns la reducere salariară de peste 40% în unele cazuri. Avem, pe de altă parte, persoane care încep să lucreze pentru prima oară cu 800-900 de euro lunar și uh, avem pensii pensii care au fost gândite într-o altă epocă, bineînțeles, într-o epocă mult mai bună, care sunt de 2000 de euro sau așa ceva. E o situație de-a dreptul paradoxală, dar uh, bănuiesc că e greu să se reechilibreze această balanță acum, în acest context uh, atât de dificil. Dar revin la ideea principală și anume că pensiile într-adevăr reprezintă un factor de stabilitate pentru societatea noastră. Și acum, dacă ne-am referit și la dimensiunea externă, la acea impresie pe care au mulți cetățeni europeni, și anume că Germania este cea care conduce Europa, cel puțin așa se vede în Spania, Cred că niciodată până acum um, campania electorală din Germania n-a fost urmărită atât de îndeaproape cum s-a întâmplat anul ăsta. Spaniolii au uh, urmărit foarte intens ce se întâmpla în Germania și s-a promovat uh, ideea unei mari coaliții, pentru că eventual socialdemocrația ar fi putut uh, modera atitudinea doamnei Merkel. Și oarecum m-a surprins această atitudine, pentru că nu știu de ce se credea într-o astfel de teză. Însă, încă o dată s-a generat acea senzație de diviziune, de decalaj puternic între nord și sud, un lucru care uh, este foarte negativ, pe care ar trebui să-l evităm. Cred că ar trebui să schimbăm foarte multe lucruri în Spania, începând cu partidele politice, care nu își uh, îndeplinesc funcția Partidele politice sunt instituții care se centrează la ora actuală doar pe propriile interese, lăsând deoparte interesele cetățenilor și ale instituțiilor pe care le reprezintă, Și cred că, pe de altă parte, nici sindicatele nu au jucat rolul pe care trebuiau să-l aibă. În loc să îi susțină pe lucrători și să fie de partea celor care au probleme și au apărat și ei propriile interese. Așa că societatea trebuie să facă o reflexie profundă, să se gândească la propria sa responsabilitate. Pentru că în perioada de creștere economică, nu exista nicio limită, în niciun fel. Toată lumea putea să-și cumpere o casă cu un credit uh, ipotecar. Optimismul era în floare și acum s-au, și au luat decizii care a, acum au dus la toate aceste consecințe. Așa că ar trebui să ne gândim foarte bine la ce am făcut și de ce. Însă, principalul pericol la ora actuală în Spania este această lipsă de unitate acea percepție că fiecare trebuie să-și vadă de propriile interese și asta în ciuda faptului că există totuși uh, semnale bune, uh, optimiste, că economia se mișcă într-o direcție bună. Și că se pare că în sfârșit uh, vedem lumina la capătul tunelului. bineînțeles, nu mai suntem uh, în situația aceea de optimism exagerat uh, pe care în sfârșit am depășit-o, o slavă Domnului, dar nici nu-i bine să rămânem unde suntem acum, uh, în această stare de pesimism exagerat, nici asta nu este bună. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le decidem și pentru aceasta trebuie să fim cu mintea clară. Iar economia, societatea spaniolă, dispune de toate condițiile necesare pentru a trece mai departe, pentru a se redresa, pentru a fi o societate prosperă, pentru că lumea la nivel global s-a schimbat, multe lucruri s-au schimbat uh, în ceea ce privește moneda euro, China, influența Chinei și așa mai departe. Și noi trebuie să ne găsim rolul în această lume schimbată. Însă această idee a unității este una esențială pentru mine. Atât uh, vrem să vă spun deocamdată și aștept întrebările din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Serbeto. Acum am să dau cuvântul mai multor um, petiționari care s-au înscris pe ordinea de zi și după aceea vor interveni deputații pentru a adresa întrebările relevante invitațiilor de astăzi. Începem cu primul petiționar, domnul Teodoros Piticaris din Grecia, acum vă văd în sală, care a prezentat o petiție pentru o presupusă încălcare articolului 28 a Cărții de Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei am văzut că criza nu are numai uh, urmările evidente asupra economiei. Carta drepturilor fundamentale este o cartă ce nu a devenit uh, obligatorie pentru toate statele membre. Unele state au hotărât să uh, adopte un opt-out, respectiv să nu adopte această carte. În februarie 2012 s-a prevăzut prin lege în Grecia că acordurile colective de muncă uh, pot fi anulate uh, Uh, practic sunt drepturi care sunt încălcate. Prin aceasta, iată, s-au încălcat drepturile instituționalizate ale diferitelor sindicate. Uh, practic, uh, s-a interzis acestor, acestor sindicate să participe la negocierea salariilor. Articolul 28 nu face referire numai la dreptul de asociere și la dreptul de negociere a contractelor colective, ci și dreptul la grevă. Prin memorandumul uh, semnat în, odată cu uh, primirea creditelor, s-a ajuns la situație în care pur și simplu au fost interzise greve. Uh, pe când uh, dreptul la grevă este prevăzut în Carta Drepturilor Fundamentale, precum și în Constituția noastră. S-a publicat un articol Uh, dar uh, s-au publicat articole despre asta, dar nu s-a spus că cei care făceau grevă au fost amenințați chiar cu închisoarea. Practic, dreptul la avea o altă opinie este interzis și uh, Troica insistă în continuare asupra unor, uh, a unor reduceri. Mulțumesc. Muchísimas gracias, señor da. Mulțumesc foarte mult și acum următorul vorbitor, domnul Antoni Barbara Molina, care a prezentat o petiție în numele eh, Dempeus per la salut publică în eh, ceea ce privește reducerile bugetare în domeniul sănătății în Spania. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, dragi cetățeni europeni din partea asociației noastre, care a fost creată în 2011, am prezentat o petiție pentru a arăta îngrijorarea noastră în legătură cu reducerile în domeniul sănătății în Catalonia. De la această îngrijorare am ajuns la un adevărat coșmar în ziua de astăzi, pentru că ceea ce se anunțase a fi o reducere bugetară a fost mărită în mod exponențial și aceasta s-a extins și la restul politicilor uh, statului spaniol, pentru că tocmai aceste politici care în uh, ziua de astăzi, în, uh, în perioada de criză, se aplică și în restul Span Spaniei și în Catalonia. Această epidemie neoliberală s-a extins uh, și a contaminat întreaga Europa, această politică de austeritate extremă. Aș vrea să fac o scurtă istorie a ceea ce s-a întâmplat acolo. Uniunea Europeană s-a născut uh, pe baza proiectului cărbunelui și a energiei, ținând cont de uh, state inegale care existau la început și după aceea boala vacii nebune a obligat practic să se facă legislația europeană în domeniul sănătății, pentru că s-a arătat că atunci când nu există legislație în domeniul sănătății, atunci apar probleme la nivel european. Atunci când în sfârșit s-au acceptat uh, directivele în acest domeniu, s-a dat totuși uh, prioritate uh, intereselor comerciale, intereselor de privatizare a sănătății, care astăzi sunt puse sub semnul întrebării de către instituții, experți, organizații internaționale. Din păcate, n-am timp acum, pentru că vreau să respect timpul care mi-a fost alocat, dar aș vrea să enumerez totuși câteva uh, capitole din acea carte neagră a erorilor, a greșelilor, erorilor și ororilor, cum spun eu. O carte foarte lungă. Reduceri bugetare, liste de așteptare în sănătate foarte lungi, uh, liste de disperați, uh, închiderea um, serviciilor de urgență, creșterea șomajului și uh, o situație precară în domeniul sănătății, privatizare, malnutriție, malnutriție infantilă, sărăcie, inegalitate în creștere. British Medical Journal arată că cazurile de uh, HIV uh, au crescut, de asemenea în depresiile, situațiile de alcoolism și așa mai departe. Revista Lancet arată că îngrijirile de sănătate vor fi mai proaste decât cele ale bunicilor noștri și că ar trebui să vedem cum putem asigura locurile de muncă, calitatea muncii și inserția socială a persoanelor în ziua de astăzi în acest domeniu. Decretul 1612 uh, exclude din sistemul de sănătate publică peste 800.000 de persoane care rămân pe din afară. Acum se introduce și un nou sistem de coplată sau de replată, cum spunem noi, pentru că oricum toate îngrijirile de sănătate le plătim prin impozitele care ne sunt preluate de stat. Acum multe medicamente sunt impuse în sistemul de coplată. Transportul în domeniul sănătății, de asemenea, este redus. Până la urmă, crește rata de mortalitate, scade speranța de viață, crește numărul cazurilor de corupție, cresc bolile mentale, depresiile, anxietatea, alcoolismul și așa mai departe. Și nu merg mai departe, pentru că poate vă dau impresia unui discurs uh, catastrofist, dar din păcate nu este vorba despre asta. Nu, în ziua de astăzi avem date concrete, avem bibliografie destul de stufoasă care coroborează aceste date. Și nu acesta este drumul pe care trebuie să mergem, pentru că acest drum ne îndreaptă direct spre prăpastie. Diagnosticul nostru este că Europa este bolnavă bolnavă pentru că nu are sufletul necesar, nici susținerea populară necesară și n-a înțeles că nu se poate separa partea ideologică, psihologică și socială. Ar trebui să reactivăm procesul care să ne ducă la o viziune integrală a sănătății pentru a acorda toată atenția necesară. Avem nevoie de un diagnostic de urgență pentru Europa care să ne permită să uh, permitem cetățenilor să participe și, de asemenea, organizațiilor care luptă în acest domeniu al sănătății. Și în calitate de medic, mă scuzați pentru că nu pot să fiu perfect, nu pot să nu propun și niște măsuri corectoare, un tratament, să zic așa. Iată, avem nevoie de pedagogie în acest domeniu, pentru că nu putem avea o societate sănătoasă dacă nu are un acoperiș deasupra capului, dacă nu are îngrijiri de sănătate, dacă nu are loc de muncă. Dacă nu facem asta, degeaba folosim tratamentele farmacologice. Și în încheiere, dați-mi voie să vă spun că ar trebui să luptăm împotriva acestor probleme și aș vrea să vă adresez și o întrebare parlamentarilor de aici. Toate acestea duc la creșterea inegalităților, în special pentru persoanele cele mai dependente, cele mai uh, vulnerabile, care suferă cel mai mult uh, de pe urma acestei situații. Și întrebarea mea este, sunteți conștienți de rolul istoric pe care îl aveți în acest domeniu? Pentru că vorbim aici de începutul procesului de eliminarea sistemului public de sănătate sunteți conștienți de acest lucru, pentru că dacă sunteți conștienți, să știți că într-o zi, într-o bună zi, veți fi judecați pentru aceasta. De ce nu introduceți, de exemplu, o clauză de salvgardare prin care să se pună capăt acestor privatizări sângeroase care pun capăt sistemelor de sănătate publică, să se permită caracterul lor universal, etic și de egalitate latinii uh, spuneau, în primul rând, uh, nu trebuie să dăunați nimănui. Asta spun și eu. Sănătatea publică nu trebuie să fie atacată. Sănătatea publică este importantă pentru că, până la urmă, istoria, bibliografia, știința, toate ne spun că acestea sunt principalele servicii sociale, principalele progrese pe care le-am obținut până acum. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Barbara. Trecem acum la a treia și ultima petiționară, pentru că a fost o schimbare aici în ordinea de zi. Doamna Sara Campusano Casas, care a prezentat o petiție în legătură cu abuzurile realizate uh, referitor la instrumentele financiare oferite de casele de economii și consemnațiuni. Mulțumesc! Uh, pentru a începe, aș vrea să vă prezint uh, contextul uh, dat de Dexul spaniol în legătură cu ce înseamnă frauda. Delict care duce la un prejudiciu patrimonial prin înșelăciune și în scop lucrativ. Acesta este motivul pentru care în luna aprilie m-am adresat uh, Comisiei Europene. Tatăl meu este una dintre victimele din Spania, așa cum sunt mulți alți spanioli, din cauza uh, fraudei cu ac acțiuni preferențiale. E vorba de un instrument financiar care a fost uh, oferit de o bancă spaniolă care se cheamă Bankia. De mai mulți ani, persoane precum tatăl meu luptă pentru a obține înapoi banii săi. E vorba de economii pe care le avea și care credea că erau asigurate, dar care de fapt nu erau garantate a trimis și o scrisoare procurorului general al Spaniei pentru a avea un răspuns. Această scrisoare a fost trimisă spre Barcelona și în continuare n-am primit niciun răspuns. Și nu știu dacă e vorba de pasivitate, de indiferență sau ce altceva. Am luat legătura cu dumneavoastră, cu Comisia Europeană, pentru că această senzație de neputință pe care am perceput-o din partea statului spaniol uh, era prea puternică. Am consultat uh, avocați, uh, biroul de protecție a consumatorilor și până la urmă propunerea care a fost făcută chiar de Banchia în ceea ce privește arbitrajul. În luna iulie, tatăl meu a făcut cererea de arbitraj, dar până la ora actuală acest lucru nu s-a concretizat. Trăim, practic, într-o situație de nesiguranță constanță, constantă, fără să știm cum se va termina toată această poveste. Așa că dorim o soluție pozitivă în cazul arbitrajului. Dacă nu o obținem, asta înseamnă să ajungem în justiție cu toate consecințele sale. Aș dori ca drepturile noastre în calitate de cetățeni și consumatori să fie protejate mai bine, pentru ca de acum înainte să nu se mai ajungă la astfel de situații în care te simți înșelat de către banca uh, care i-ai încredințat uh, economiile tale de o viață câștigată cinstit. Întrebările sunt numeroase, de exemplu, ce face guvernul, cine sunt responsabilii pentru această fraudă, de ce nu sunt judecați în fața instanțelor, de ce s-a permis să se ajungă într-o astfel de situație și așa mai departe. Întrebări foarte multe. Nu știu cum uh, guvernele poate să ne ceară să avem încredere în ele când există astfel de fraude și am dorit ca cei care au conceput astfel de fraude să-și asume în sfârșit responsabilitatea și justiția să se aplice pentru că cetățenii de rând au fost înșelați și aceasta în plus în plină criză economică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Campusano, pentru intervenția dumneavoastră și acum am să dau cuvântul celor care doreau să intervină. Domnul Salva, Sucala și Salavracos și domnul Iar, de asemenea, și, și eu vreau să intervin. Domnul Pablo Salva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la ultimul petiționar, doamna Campusano, care într-adevăr în urmă cu câteva săptămâni, în urmă cu câteva luni a venit aici, în fața noastră, și vreau să o asigur că suntem alături de ea și de familia sa și nici n-ar putea fi altfel în uh, situația uh, pe care ne-a prezentat-o aici, uh, situația tatălui său. Și pentru a înțelege această problemă a acțiunilor preferențiale din Spania, trebuie să vă spun că e vorba de o adevărată dramă, rezultatul unei legislații nu foarte clare și, de asemenea, a guvernului care n-a intervenit la timp, dar care acum încearcă să găsească soluții. Și vreau să insist asupra acestui lucru. Guvernul de acum se confruntă direct uh, cu această problemă și a încercat să găsească soluțiile cele mai bune. Și așa cum i-am spus și lui Sara, Asta se întâmplă în general în majoritatea cazurilor atunci când e vorba de un arbitraj. De altfel, această soluție a arbitrajului este una foarte bună, o soluție pionieră și a fost aplicată pentru prima oară în regiunea Galiției. Și aș vrea să subliniez aici că atunci când se încearcă să se găsească soluții, atât la nivelul local cât și la nivel național, guvernul este limitat în acțiunile sale de ceea ce spune Comisia și Comisarul European, respectiv Comisarul Almunia. Ce vreau să spun cu asta? Dacă guvernul ar hotărâ mâine, de exemplu, că toate persoanele care au cumpărat astfel de acțiuni preferențiale fără a fi bine informați să fie uh, compensate, Comisia Europeană ar nega acest drept. Acest lucru s-a afirmat de mai multe ori, de aceea vă spun încă o dată, guvernul încearcă să găsească soluții, dar ele sunt limitate și condiționate de uh, comisarul de concuren pentru concurență, comisarul Almunia. Pe de altă parte, directorul uh, fondului FROB, Fondului pentru Restructurarea Sectorului Bancar, a declarat recent că aproximativ 70% dintre persoanele care au fost afectate de aceste, această fraudă și toți cei care vor demonstra că au fost înșelați își vor recupera banii. Deci, insist încă o dată, este o problemă care este pe care de a fi rezolvată. Guvernul uh, a încercat și a făcut toate eforturile pentru a găsi soluții, însă Comisia Europeană a început să-și manifeste îndoielile pentru că se pare sau Comisia consideră că unele din aceste persoane care au cumpărat acțiuni preferențiale ar putea beneficia de pe urma arbitrajului. Deci, sunt convins că până la urmă guvernul central și guvernele regiunilor autonome vor rezolva până la urmă toate aceste probleme și după ce am spus asta, îmi manifest încă o dată solidaritatea față de doamna Campusano, față de tatăl său, familia sa și pot să vă spun, puteți să stați liniștită pentru că această problemă se va rezolva pentru toți cei care au făcut aceste investiții uh, în, fără să fie informați cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Salba, domnule Sucalas. să vă mulțumesc, domnule Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit, uh, inclusiv petiționarilor. Au uh, descris foarte clar situația. Situația pe care o vedem în întreg sudul Europei. Grecia, printre altele, este afectată foarte puternic câteva observații în acest sens. În primul rând, s-a vorbit despre manipularea statisticilor de către guvernul elen în ceea ce privește finanțele de stat. Aș dori totuși să pun sub semnul întrebării dacă a fost vorba de vina politicienilor sau de uh, incompetența birocrației uh, elene. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă autoritățile uh, europene uh, ar fi verificat uh, totuși aceste statistici care s-au dovedit a fi false la final, în, în final. Acum, Însă, problema este mai dură decât uh, cea uh, pur economică. Dacă vorbim despre Europa celor 28 și o comparăm cu Europa celor mai puternice șapte state din Europa, vedem că 28 dou cele 28 de state membre sunt în urmă din punct de vedere tehnologic, uh, pe când celelalte state, cele șapte, uh, Suedia, Germania, țările de jos și așa mai departe, sunt la vârf la nivel mondial în ceea ce privește tehnologia. Trebuie să eliminăm un mit pe care care a fost propagat, și anume că um, cei din nord fac mai mult decât cei din sud. Germania îi asigură pe cetățeni că vor fi câștigători după criză, atunci când ea va fi um, depășită. Cetățenii acestor uh, țări chiar au putut câștiga de pe urma crizei. Aș dori să mulțumesc și petiționarului din Spania și jurnalistului uh, din Spania referitor la pensii ca factor de stabilizare. În Grecia, fondurile de pensii au fost destabilizate. Deci se pune întrebarea dacă vor putea fi plătite aceste pensii. Și asta, printre altele, și ca și factor de stabilizare. La final, aș dori să fac referire la faptul că eu nu sunt expert, nu pot descrie în detaliu criza, însă în calitate de om de știință, totuși, refuz să dau prioritate cifrelor față de, în fața oamenilor. Nu se poate să ni se impună niște modele bazate pe cifre. Acest lucru este împotriva naturii. Și apoi nu trebuie să ne mire dacă facem asta, Um, că apar um, organizații paramilitare uh, în Grecia, care este o țară atât de pașnică. Și în alte țări uh, se văd tendințe similare. Asta, astfel de organizații au, au existat și în alte țări, uh, organizații paramilitare, neonaziste. Uh, chiar și în țări care astăzi se arată ca modele democratice. Deci trebuie să ne gândim că într-un, într-unul dintre statele Europei de Nord, un astfel de partid a ajuns chiar la putere. Trebuie să evităm ca în Europa să se facă acum, prin intermediul banilor, ceea ce s-a făcut în Statele Unite cu sânge. Domnul Barroso, pe parcursul unui singur mandat, a reușit să facă în așa fel încât 70% din uh, cetățenii, pe când înainte 70% din cetățenii Europei uh, erau pentru Uniunea Europeană, acum 47% dintre cetățeni văd Europa și Uniunea Europeană ca sursa tuturor problemelor. Și asta înseamnă că nu numai Italia și Grecia suferă de pe urma crizei, ci și întreaga Europa. Mulțumesc. Continuăm cu ceilalți vorbitori. Domnul Salavracos, vă rog. Eh, eh, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor intervenienților. Aș dori să mulțumesc uh, experților din panel, dar și celor care au intervenit din sală. Sunt de acord cu aproape tot ceea ce s-a spus. Aș dori să amintesc faptul că Uniunea Europeană a început uh, într-un mod foarte romantic, uh, cu foarte mult romantism, uh, entuziasm, uh, cu ideea de a crea o Europa mai bună pentru cetățeni. Avem o Germanie uh, reunificată de 20 de ani și asta a fost parțial și dator, datorită acestui romantism. Însă acum nu mai putem uh, să beneficiem de acest romantism. Ne-am lovit de realism. De ce? Pentru că avem de-a face în Europa cu o criză o criză care a fost uh, gestionată în așa fel încât uh, a distrus uh, solidaritatea și structurile de încredere între statele membre. Avem așadar de a face cu o criză de încredere în rândul cetățenilor. Deci dacă este nevoie de ceva pentru Europa în viitor, este să menținem coeziunea socială în Europa și să nu vedem niciunul dintre statele membre ca pe o povară pentru celelalte. Însă din toată această discuție nu reiese niciun fel de propunere. Facem constatări, tragem concluzii, însă din această discuție, din această discuție lipsește un aspect, o dimensiune, și anume demografia. La ora actuală, Europa reprezintă 8% din populația mondială și 30% din PIB-ul mondial. Însă, în 2050, Europa va reprezenta 5% din populația mondială, iar PIB-ul Europei va fi 15 spre 18% din um, din PIB-ul mondial, ceea ce înseamnă că Europa sărăcește. Drept urmare, în primul rând, ea trebuie să-și mențină solidaritatea, coeziunea, pentru că nu poate să se lupte împotriva statelor emergente. Și în al doilea rând, Europa trebuie să-și crească veniturile. În acest context, în ultimii cinci ani, nu am văzut să se întâmple nimic. Trebuie să facem ceva pentru a ne crește veniturile. Trebuie să ne menținem competitivitatea, dar pentru asta trebuie să ne creștem veniturile și nu se face nimic în acest sens. În calitate de parteneri sociali, aș vrea să ne prezentați uh, posibile soluții. Avem 25 de milioane de șomeri în Europa, nu putem să îi absorbim pe toți. Se vorbește despre îmbunătățirea calității vieții, standardelor de viață. Dar cu 25 de milioane de șomeri în Europa este greu. Și nu mă refer la uh, șomeri în rândul uh, imigranților, de exemplu, ci șomeri în general. Și nu văd niciun fel de efort făcut în acest sens. Ar trebui poate să ne orientăm înspre o politică europeană care să, benefic- care să aibă un sector primar um, care să fie foarte bine orientat, orientat înspre activități utile, deoarece tendința pe care o putem vedea la nivel internațional este o concentrare asupra nivelului alimentar. Trebuie să fim mai realiști. Pentru a face față unei probleme, trebuie pur și simplu să dăm dovadă de realism. Voi încheia prin a vă spune următoarele lucruri. De multe ori, persoanele, statele, ideologiile au o, au o părere foarte bună despre sine și o, idee, o părere foarte proastă despre ceilalți. Și este o greșeală. Este boala imbecililor și nu trebuie ca noi toți să devenim astfel de oameni să criticăm pe ceilalți fără să facem noi înșine niciun fel de efort. Mulțumesc, domnule Salavracos. Vreau să vă reamintesc tuturor că avem un timp um, de determinat, așa că ar trebui să-l respectați. Domnul Peter Iar. Sunt, uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc petiționarilor. Uh, ne bucură faptul că putem vorbi despre asta astăzi. Eu sunt om politic, trebuie să iau lucrurile așa cum sunt și trebuie întotdeauna să subliniez și ceea ce este pozitiv. Deci aș vrea să încep cu astfel de constatare pozitivă. Și aș vrea să spun că această criză prin care trecem este o probă prin care trebuie să treacă Uniunea Europeană. Practic, noi ne-am am făcut această Uniune Europeană și uh, ne-am promis să fim alături unii de alții la bine și la rău. Și iată, acum suntem într-o perioadă mai grea și trebuie să depășim criza împreună. Văd însă câteva probleme. Și referitor la ceea ce a spus prima vorbitoare, iertarea începe și cu recunoașterea vinei. mi-a lipsit din întreaga dezbatere o discuție despre erorile făcute. Pentru că s-au întâmplat unele lucruri, unele guverne au făcut greșeli și aceste guverne ar trebui să vină în fața poporului și să spună ce au greșit, să recunoască. Dacă nu se face asta, îi înțeleg pe petiționari și ceea ce cer pentru că există această senzație că unii au câștigat banii și ceilalți uh, trebuie să plătească pagubele. Dacă nu reușim să trecem de această senzație, de acest sentiment, Uniunea Europeană este în impas și fac un apel la toată lumea. Trebuie să discutăm mai mult despre asta, să ducem un dialog și în mod uh, intenționat și dorit, trebuie să îi protejăm pe cei mai vulnerabili. Băncile trebuie ajutate. Germania a încercat când uh, Lehman Brothers aproape că au dat faliment, uh, Germania uh, și-a spus Ei, Lehman Brothers este o problemă americană, noi nu avem de ce să ajutăm. Și iată că s-a dovedit contrariul am ajutat uh, băncile pentru ca ele apoi să aibă puterea să îi ajute pe cei vulnerabili. Dar asta înseamnă și ca cei cu care se încheie contracte să fie uh, protejați și uh, drepturile mm, să fie respectate. Unele lucruri însă nu ne-au reușit și poate că de aici, poate că astăzi vom uh, primi câteva sugestii în acest sens. Ce se întâmplă cu solidaritatea? Toată lumea o cere și pe bună dreptate, însă solidaritatea are două părți, două dimensiuni. Este ajutorul, cei care ajută, dar și autoajutorarea. Trebuie să avem senzația că cei, cărora, pe care, cei pe care vrem să-i ajutăm vor să se lase ajutați. Și, și aici comunicarea a fost prea puțină. Cei care ajută sunt de părere că dau prea mult uh, și cei care primesc ajutorul au senzația că primesc prea puțin sau că nu le sunt uh, respectate interesele. S-a vorbit despre planul Marshall în acest sens uh, și pe mine mă interesează din viziune europeană din viziunea europeană și ca deputat din noile state membre germane, deci din Europa de Est, din Germania de Est, mă scuzați, mă interesează următorul lucru. Bun, planul Marshall, foarte bine, investiții, foarte bine, ă, construim economia, foarte bine, dar avem nevoie de proiecte. Eu am întotdeauna senzația că banii există. Europa are bani. Europa acordă fonduri pentru combaterea șomajului în rândul, în rândul tinerilor, ă, acordă fonduri pentru educație. Însă, pe mine mă uimește în Parlamentul European când ajungem la situația concretă în care spunem iată banii, unde sunt proiectele? Aici lucrurile încep să meargă mai puțin bine. Deci cum putem să îmbunătățim această situație? Mulțumesc! Mulțumesc, Peter. Să nu uităm că mai avem încă două secțiuni ale audierii noastre și cu această ocazie vom putea continua dezbaterea, vei putea lua din nou cuvântul. Margaret Auken are cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul în această secțiune. Cred că primul discurs, cel al uh, cel uh, despre acest conflict între nord și sud, între nordul care pedepsește și sudul catolic care suferă, m-am mai interpretat. Eu uh, vin din Danemarca, deci iată din nord, sau chiar mai din nord decât uh, Germania despre care uh, se vorbea. Dar ideea noastră nu este să pedepsim sudul Europei. Avem uh, diferite idei, dar pedeapsa nu face parte dintre acestea. Cred că mulți cetățeni în țările din nord consideră că că economiile lor au beneficiat de pe urma monedei euro, de pe urma faptului că este imposibil să se devalueze această monedă. Dar avem nevoie de critici mai constructive, inclusiv mm, critici din partea țării mele sau din partea Germaniei. Poate ne-a lipsit viziunea. Poate ne-au lipsit strategiile inovante pentru investiții. Și oamenii uh, și uh, industriile uh, de tradiție au lobbyurile cele mai bune, dar uh, nu investim în strategii pentru uh, care să avantajeze în tot teritoriul Uniunii Europene. S-au făcut doar reduceri bugetare uh, și s-au subvenționat tot vechile industrii. Și sperăm că alegerile din Germania vor duce la o schimbare în strategie, uh, să nu mai exagerăm uh, cu precauția. Deci, nu dorim să pedepsim țările din Sud. Eu uh, am lucrat mult cu Spania. Problema în Spania este corupția. Este insuportabil când se tot vorbește despre diferențele culturale, dar corupția nu e o problemă cultura, culturală. Corupția e o crimă, e un delict. Și noi tot insistăm asupra transparenței și atitudinii deschise în toate instituțiile, în modul în care se colectează impozitele. E foarte greu să ne uh, convingem uh, contribuabilii să plătească pentru unii și alții care nu pot să explice unde merg banii, ca să nu mai, lăsăm, să nu mai vorbim de Italia. Administrația italiană e altă poveste. Uh, este o adunătură de responsabilitate. Faptul că un ministru de la nivel regional în campania are nevoie de acordul la 561 de primari pentru a face ceva, arată foarte clar că e imposibil să miște ceva în Italia, ca să nu mai vorbim de lupta împotriva mafiei sau mai știu eu ce. Și nu, sistemul dumneavoastră fiscal nu funcționează. Și nu-i pedepsim pe greci când insistăm asupra unui sistem funcțional de colectare a impozitelor. Dacă eu cer cetățenilor mei să plătească pentru europenii din Sud, cetățenii mei măcar trebuie să aibă impresia că banii lor vor ajunge acolo unde trebuie, dacă nu este absurd. Administrațiile din Sudul Europei sunt absurde. Vorbim despre descentralizare, despre apropierea de cetățeni, dar cred că mai bine le-am spune uh, corupție și um, această atitudine uh, a mafiei nu poate fi numită cultura. Dacă nu, nu ajungem nicăieri. Unde punem limitele? Înțeleg că există limite în nordul Europei. Critic nordul Europei pentru asta, dar nu pot să nu critic și sudul. Trebuie să se facă ceva pentru a corecta aceste sisteme lipsite de transparență. Și în Spania ni se spune, oamenii nu plătesc impozitele pentru că nu contează. Haideți să nu mai vorbim așa. Și haideți să nu vorbim despre un conflict între culturi sau să nu spunem că acestea, acestea sunt chestiuni legate de cultură. Mulțumesc, doamnă Ocan. Domnul Boștinaru dorește să ia cuvântul. Victor, te rog foarte pe scurt, pentru că după aceea vor trebui să ia din nou cuvântul petiționarii, invitații și să trecem la următoarea sesiune. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să vorbesc aici despre conflictul uh, între culturi sau civilizații, pentru că nu există un astfel de conflict. Dacă ne centrăm pe așa ceva, atunci suntem pierduți. Europa este pierdută, pentru că uh, acest conflict al civilizațiilor uh, nu duce la nimic bun. Ceea ce este important și un lucru de care trebuie să ținem cont este impactul crizei asupra Uniunii noastre și asupra cetățenilor europeni. Și există un aspect esențial, și anume uh, disparitățile din ce în ce mai mari existente la nivel local în statele membre și între statele membre. Nu pot decât să confirm acest lucru, faptul că inegalitățile sunt în creștere. E adevărat și asta înseamnă că politica noastră de coeziune nu a adus beneficiile pe care le așteptam din cauza acestei austerități crescute. În al doilea rând, Există o inegalitate din ce în ce mai mare între grupurile sociale. Niciodată până acum, după al doilea război mondial, nu s-a mai înregistrat un astfel de fenomen. fenomen. Inegalitățile între orașe sunt foarte mari și a, există un număr foarte mare de persoane bogate, chiar foarte bogată, bogate și grupuri din ce în ce mai extinse, a, sărăcite, care afectează și clasa de mijloc, ca niciodată până acum. Un al treilea element important este vorba de reducerea drastică a accesului persoanelor obișnuite la educație și îngrijiri de sănătate. Și am putea să spunem lucrurilor pe nume. Nu e vorba doar de țara mea, ci și de alte state membre care sunt afectate. Este vorba de o deposedare a acestor persoane de drepturile lor legale de a avea acces la educație publică și sănătate publică. Și dacă astea vor continua în același ritm, atunci impactul cel mai grav a, va exista la nivelul elitelor politice, care vor fi confruntate cu consecințele acestea. Pentru că nu e vorba doar de subminarea încrederii în guverne politice, în instituții politice, în guverne, ci și o subminare a rolului lor pentru a lupta împotriva grupurilor anarhice și aceasta se întâmplă în toiul crizei. Vedem ce se întâmplă în Grecia, chiar și în Germania, există grupuri radicalizate, în țara mea cu mișcarea Roșia Montana și așa mai departe. Însă principala problemă este uh, scăderea dramatică a încrederii în, instituțiilor, în instituțiile publice. cei care practic reprezentau părinții fundatori ai instituțiilor europene. Așa că principala întrebare este cum putem recâștiga această încredere a publicului larg, pentru că la anul ne așteaptă alegerile și alegerile vor fi un fel de radiografie a societății noastre europene. Și Parlamentul European, care reprezenta un adevărat bastion al rezistenței în fața acestei filozofii de austeritate, dacă acest a, Parlament va deveni mai puțin pro-european, atunci întregul proiect european este în pericol. Trebuie să ne gândim la toate aceste fațete într-un pachet global, pentru că consecințele pot fi dramatice pentru Uniune și pentru proiectul european. Am să conchid a, parafrazându-l pe Malro, fie Uniunea Europeană va fi una socială care să permită cetățenilor să-și recâștige încrederea și dorința de a miza pe proiectul european, fie Uniunea Europeană va dispărea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boștinaru. Voi încheia eu această rundă de luare de cuvânt înainte de a da din nou cuvântul petiționarilor și invitaților de astăzi. Și dacă ne centrăm în titlul discuției noastre de astăzi, a dezbaterii noastre de astăzi, cred că ar trebui să ne reamintim că în urmă cu mai puțin de un an uh, temerile erau legate de dispariția uh, monezii euro și de falimentul anumitor state membre. Și în ziua de astăzi nimeni nu-și mai pune totuși această problemă. Problemele de anul trecut au rămas în urmă. Acum trebuie să ajungem la un proces de stabilizare și de îmbunătățire a piețelor financiare care să aibă efecte asupra economiei reale. De ce spun asta? Pentru că atunci când unii dintre dumneavoastră spuneați într-adevăr politicienii vorbesc prea mult, dar nu găsesc soluțiile necesare. Ce ar trebui totuși să facem? Și cred că măsurile care trebuie luate gradat trebuie să garanteze durabilitatea conturilor publice în statele membre și să se implementeze reformele necesare în acele state membre unde există probleme foarte grave. Probleme care au dus uh, la uh, o destabilizare a situației în aceste țări. Și am văzut ce se întâmplă și în propria mea țară, despre care se vorbește atât de mult, s-au făcut comentarii aici în legătură cu situația din Spania. Să reamintim că guvernul actual, când a preluat puterea, uh, s-a aflat în fața unei situații foarte proaste și cu toate acestea s-au făcut multe lucruri, printre altele un control adecvat al bugetului public, s-au luat măsuri grele pentru cetățenii spanioli, care au provocat, bineînțeles, suferințe, s-a scăzut deficitul bugetar și s-a garantat uh, sănătatea conturilor publice. De asemenea, însănătoșirea sistemului financiar și a sistemului bancar și, în al treilea rând, s-a adoptat reforma cea mai ambițioasă în perioada democratică spaniolă. Și acum au început să se simtă efectele, s-au îmbunătățit uh, nivelul de competitivitate și exporturile sunt în creștere. Bilanțul um, contului curent în Spania, iată, a ajuns pentru prima dată la unul pozitiv uh, după mulți ani. Iată deci măsuri pozitive și iată domnul Salavracos, Salavracos ne întreba ce fel de măsuri putem lua. Iată, v-am prezentat unele dintre ele și uh, poate și ceilalți invitați vor pomeni altele. Aș vrea să fac referință și la comentariul uh, pe care l-a făcut doamna Oken nu știu dacă doamnei Oken îi place foarte mult Spania sau îi place să facă comentarii pe orice temă, dar aș vrea să vă reamintesc, dragă prietene, că peste tot sunt probleme și că e foarte bine să pomeniți de Spania, dar există legi absurde și chiar mai mult decât absurde, legi critice care aproape nu pot fi înțelese din punctul de vedere al drepturilor omului, așa cum le înțelegem noi aici în Europa și în general la nivel global. Știți la ce mă refer? E vorba de legi din propria dumneavoastră țară, din Danemarca, pe care le analizăm aici la Comisia noastră de petiții. Deci cred că uh, peste tot sunt probleme, deci nu putem să arătăm cu degetul doar spre o țară sau alta. Și Acum, foarte pe scurt, am să dau cuvântul din nou petiționarilor, celor trei petiționari, dacă doresc să intervină. Câte două minute pentru fiecare. Va începe domnul Piticaris din Grecia pentru două minute, după aceea domnul Molina și doamna Campusano. Și vom încheia cu intervenția celor doi invitați de astăzi. Domnul Piticaris, vă rog. Okay, θα ήθελα λίγο παραπάνω από δύο λεπτά. Λίγο, λίγο λιγότερο, λίγο παραπάνω. Ε... Mulțumesc, dar puțin mai mult de două minute, dacă îmi permiteți. Părinții fondatori ai Europei, atunci când au creat comunitatea europeană, aveau în minte catastrofele celui de-al doilea război mondial. Aveau o viziune și au trăit momente grele o vreme și legislația, statul de drept, toate acestea au fost puse sub semnul întrebării acum, um, odată cu criza. Unele state care s-au confruntat, care au fost lovite de criză, Grecia, Portugalia, Irlanda, Spania, și atitudinea injustă față de Cipru, uh, fără pereche până acum, au arătat că, politicile buget, că politica lor bugetară nu poate fi durabilă. Noi acum trebuie să creăm o nouă politică economică și socială care uh, să poată să funcționeze în Uniunea Europa, Europeană în ansamblul său. Nu trebuie să se impună pedepse. Nu trebuie să se creeze un nou tip de rasism, pentru că simțim acest rasism al nordului față de sud. Este incredibil ce se întâmplă. Este de neconceput Grecia a cunoscut situație dificilă, a căzut un guvern în urma unui referendum. Uh, Grecia a văzut, sau cetățenii greci și-au văzut drepturile dispărând unul câte unul. Și pe site-ul BBC putem citi un articol din care vorbitorul citează, fiecare guvern trebuie să poată să, sau să, să poată cere respectarea rezultatului alegerilor. Deci este o încălcare a drepturilor noastre ce se întâmplă. În Grecia se încalcă convențiile colective, guvernele hotărăsc ce doresc fără să respecte cadrul juridic sau fără justificări. În încheiere, doresc să spun că umilirea popoarelor din Sud poate fi preludiul umilirii popoarelor din Nord, pentru că formăm o singură societate, o singură economie. Și a spune că popoarele din sud trebuie să ducă în spate pe cele din că, că popoarele din nord trebuie să le ducă în spate pe cele din sud este o injustiție. Să nu uităm că costul acestor împrumuturi este foarte mare pentru țările din Sud. Deci, acum, înainte de noile alegeri europene, să nu uităm că vom vota un nou Parlament European și va fi nevoie de un adevărat pact de încredere. Va trebui să creăm o nouă Europa care să respecte drepturile tuturor popoarelor sale, care va insufla un nou va, va, da un nou suflu um, ideii europene și astfel se va oferi statelor membre o nouă viziune pentru a garanta sistemul nostru european pentru viitor. Mulțumesc, domnul Barbara Molina. Da, mulțumesc. În cele două minute, două telegrame. În primul rând, Vreau să certific aici un lucru. Inegalitatea nu este o consecință secundară a politicilor neoliberale. Nu. Este uh, reprezentată de însăși esența ei, este consubstanțială cu ea însăși. Aceste măsuri de austeritate reprezintă deja niște costuri foarte mari prin uh, boli, suferințe, durere, disperare, Uh, retrocedare din punct de vedere democratic și al evoluției noastre și uh, nu putem spune că dacă economia se însănătoșește pe de altă parte persoanele nu se însănătoșesc, ci din potrivă se îmbolnăvesc din ce în ce mai tare. Domnul Salavracos a cerut să cu propuneri și eu am propus deja trei lucruri, am să le repet aici. Uh, să ascultați uh, cetățenii, organizațiile sociale care spun multe lucruri și care au făcut multe propuneri. În al doilea rând, lucrați, vă rog, în legătură cu factorii sociali care, în cazul sănătății, sunt absolut esențial. Locuri de muncă, cultură, uh, mâncare. Dacă nu există așa ceva, nimic altceva nu se poate face. În al treilea rând, nu legiferați împotriva sănătății publice. Aceasta trebuie păstrată, trebuie menținută. Nu dereglementați această piață a sănătății, pentru că sănătatea publică este mult mai mult decât o simplă piață. Este un drept, un proces de civilizare a societății și acesta trebuie acceptat ca atare. Istoria ne-a confirmat-o. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Molina! Și cum uh, mi-ați adresat uh, cuvântul, aș vrea să vă spun cetățenii se exprimă și se exprimă prin vot și când se votează, se votează partide politice cu programe electorale care pot să vă placă mai mult sau mai puțin, dar până la urmă majoritatea este cea care decide și guvernul trebuie să-și aplice până la capăt programul pe care uh, l-a avut în campanie electorală și care a fost susținut de un vot majoritar. Asta este democrația și Uh, nu se poate ignora acest lucru. Și uh, știți uh, foarte bine că sistemul de sănătate de la noi de acasă este unul foarte progresist. Doamna Campusano, vă rog. Mulțumesc. Așa cum spuneam și mai devreme, ar fi de dorit și democratic ca persoanele responsabile în această problemă a acțiunilor preferențiale să fie aduse în fața instanției pentru tot ceea ce au făcut. Și cei care au conceput această fraudă să nu rămână nepedepsiți așa cum se întâmplă la ora actuală. Am văzut cu proprii mei ochi acest lucru și am văzut cum, în apropierea orașului unde locuiesc eu, în Mataro, s-a înființat o platformă socială pe tema acțiunilor preferențiale și profilul persoanelor afectate, a victimelor acestei fraude, era cel al unor persoane ieșite la pensie peste 60 de ani. Nu era vorba nici pe departe de mari investitori în instrumente financiare de risc ridicat uh, în domeniul bancar. E vorba de persoane care, la o anumită vârstă, după ce au muncit o viață întreagă, nu mai au la dispoziție economiile de o viață întreagă uh, în, uh, la sfârșitul vieții. Și uh, singurul lucru pe care îl spun în încheiere este că mi-aș dori să nu trebuiască să vin aici din nou și la anul în fața dumneavoastră și sper ca până atunci economiile tatălui meu să fi fost recuperate. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Campusano. Încheiem această sesiune cu cele două intervenții finale. Doamna Saratelli, vă rog. Uh, allora, no, non posso commentare tutto, ma... Nu pot să reacționez la tot, tot ceea ce am auzit, dar unele lucruri m-au frapat. Cineva a spus că nu există uh, un, uh, uh un conflict cultural, un clash între culturi în Uniunea Europeană. Eu cred că tocmai dezbaterea de astăzi arată că există acest clash, dar cred că este unul salutar, pentru că dacă ne cunoaștem mai bine, ne vom înțelege mai bine. Cineva din Germania a vorbit despre solidaritate în ambele sensuri și sunt uh, de acord că solidaritatea uh, trebuie să meargă în ambele sensuri, că Fiecare trebuie să ajute, dar trebuie să fie și ajutat. Și asta pentru că, odată cu moneda euro, ne-am unit la bine și la rău. Și tocmai pentru că suntem uniți la bine și la rău, nu putem să continuăm să spunem că o parte, adică nordul, are monopolul virtuții și sudul are monopolul viciului. Ca de obicei, uh, ca în toate cuplurile mai mult sau mai puțin fericite, uh, fiecare are partea sa de vină. Și Grecia, de unde am pornit criza monedei euro, nu reprezenta până la urmă decât 2% din economia zonei euro și 3% uh, din datorii și a devenit o bombă atomică. Asta nu e din vina grecilor. Eu cred că vinele trebuie căutate și în alte parte. Spun acest lucru pentru că, până la urmă, pentru a încerca să ne înțelegem, ar fi mai bine ca fiecare să-și admită vina. Mă refer acum la ceea ce a spus doamna din Danemarca. Bineînțeles, în Sud avem uh, multe vine, fără număr chiar, uh, și e clar că societățile din Nord sunt mult mai echilibrate, mult mai sensibile eh, la nivel social, dar sunt mm, alte modele. De aceea, când am făcut acest contract pentru moneda euro, știam <laughs> fiecare cine suntem. Nu ieri sau azi am descoperit asta, așa că nu are rost uh, Uh, să uh, arătăm cu degetul acum, grecii sunt greci, italieni, italieni. În legătură cu Italia, știm foarte bine, suferim de corupție, de mafie, dar problema Italiei astăzi, după părerea mea, depășește uh, situația arătată din filmele tip Western Spaghetti. Cred că însuși sistemul administrației publice trebuie reformat pentru a funcționa în mod mai eficient, dincolo de corupție. Sunt probleme grave, justiția nu funcționează și, deci, în Italia nu sunt încurajate investițiile străine, sunt probleme enorme, dar nu spunând noi suntem premianții și voi sunteți în fundul clasei, uh, mergem, uh, reușim să mergem înainte. Trebuie să rămânem uniți, pentru că în, în uh, procesul de globalizare nimeni singur nu poate face față Chinei sau economiilor energe emergente. Deci, trebuie să fim uniți, fără a uita, bineînțeles, că elementele fundamentale economice ale zonei euro sunt cifrele cele mai sănătoase din economia globală, cifre mai sănătoase decât cele um, din Statele Unite sau din Japonia. Deci, să ne tot autoflagelăm nu uh, are niciun rost, trebuie să rămânem, totuși avem o atitudine moderată, pentru că până la urmă nu ne merge chiar atât de rău și am încheiat aici. Mulțumesc! Iore. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul celuilalt invitat. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și eu. Pentru că ne-am întors la stereotipuri. Doamna Oken a vorbit despre problema corupției. Eu vreau să vă spun că vorbesc în numele Spaniei, nu vorbesc despre alte țări. Am trăit în uh, Mexic și știu ce înseamnă o țară coruptă, deși iubesc foarte mult Mexicul. Însă ce se întâmplă în Spania acum este că au devenit vizibile o serie de practici nereglementare, ilegale. Dumneavoastră vorbiți despre corupție generalizată, dar practic nu este chiar așa. E vorba de faptul că acest fenomen a ajuns până în instanță. Au ajuns o serie de cauze în fața tribunalelor. Pentru că în alte țări situația este mult mai problematică și cred că faptul că s-a ajuns în instanță este un lucru bun. Dar asta nu înseamnă că Spania este o țară coruptă. Nu, justiția funcționează și există milioane de persoane în Spania, funcționari și alții, care își uh, fac datoria așa cum trebuie. Deci dacă intrăm uh, pe retorica țării corupte, aceasta nu este una bună și constructivă. E adevărat însă că cei care au comis delicte, care au fraudat, trebuie să-și asume responsabilitatea și să fie sancționați. Și asta nu s-a întâmplat întotdeauna și de-aia au apărut frustrări. Cum se poate rezolva acest lucru? Uh, cum se pot rezolva aceste probleme? În primul rând, prin educație. Un lucru clar, în Spania, la ora, la ora actuală, sistemul de învățământ, uh, sistemul educațional n-a funcționat bine în ultimele decenii. Um, acest lucru e cunoscut, sistemul de învățământ uh, secundar nu funcționează. Trebuie să vedem cine a gestionat acest sistem, cine are responsabilitatea, dar oricum e clar că nu a mers bine. S-a vorbit foarte mult și despre situația sănătății publice, care timp de decenii a fost uh, motiv de mândrie pentru Spania. Uh, foarte mulți pensionari danezi chiar vin la noi în Spania pentru a petrece iarna acolo, între altele pentru că au încredere în sistemul uh, îngrijirilor publice din Spania și cred că trebuie menținut ca atare, în primul rând pentru că este vorba de un bun, de un serviciu social. Dar trebuie să insistăm aici asupra faptului că organizațiile, partidele politice n-ar trebui, pe de altă parte, să promoveze o cerere nelimitată de servicii de îngrijiri de sănătate, pentru că avem o limită tot ceea ce putem plăti. Toate aceste îngrijiri costă bani și până la urmă partidele politice ar trebui să spună cetățenilor care este adevărul, că nimeni nu poate oferi de mâncare gratis, nici îngrijiri de sănătate, nu, nu, ele nu pot fi gratuite, cineva le plătește. Deci s-a ajuns aici la o neînțelegere uh, la nivel electoral, pentru că de multe ori în campaniile electorale sunt promise tot felul de beneficii sociale și toate acestea, acestea sunt puse în cârca datoriilor generațiilor viitoare. Un lucru care nu e bun. De data asta poate lucrurile sunt un pic mai clare, dar nu s-a ajuns la acea sinceritate de dorit din partea oamenilor politici care să recunoască ce se întâmplă în realitate. Și, de fapt, acesta este unul din motivele pentru care sunt și criticați. Iată ce vreau să vă spun aici. Nu cred că pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm astăzi avem nevoie de o îndatorare masivă care să fie susținută de copiii noștri. și insist uh, asupra faptului pe care l-am menționat în intervenția mea de mai devreme, cel mai important este să fim uniți și nu divizați, pentru că a, uh, nu prin diviziune vom ieși din criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Serveto, vă mulțumesc tuturor pentru participarea dumneavoastră la această prima parte, parte a audierii noastre, mulțumesc și petiționarilor în această primă parte și acum trecem la cea de-a doua parte. Și aș vrea să vă rog încă de la început să fiți cât mai succinți în prezentările dumneavoastră și în comentariile pe care le aveți de făcut. Cea de-a doua parte a întâlnirii noastre, în care se referă la Guvernul Economic European și Politica Economică Comună, Solidaritate Fiscală și Coordonare Bugetare. Iată, avem doi invitați uh, cărora le spunem bun venit și le mulțumim pentru prezența lor aici. Doamna profesoară Elena Carletti, Universitatea Bocconi din Florența și doamna Elena Flores, uh, reprezentanta Comisiei Europene. Doamna Carleti, vă dau cuvântul și după aceea doamna Flores uh, pentru a face o scurtă prezentare. Mulțumesc pentru invitație. Mi s-a dat sarcina foarte dificilă de a comenta noul cadru financiar și de reglementare. Mi, s-a dat, mi s-au dat 10 minute inițial, așa că acum mi, s-au, mi s-a cerut să o fac în 10 minute, așa că îmi cer scuze dacă mă grăbesc și nu am timp să uh, trec prin toată prezentarea. Uh, am uh, publicat o carte uh, cu colegii Allen și Beck. Uh, deci, dacă nu acopăr anumite subiecte, vă rog, citiți cartea. Mai întâi, aș dori să prezint un instantaneu al situației economice actuale și apoi să um, comentez două reacții politice, pachetul Fiscal Compact și crearea Uniunii Bancare și, făcând acest lucru, doresc să subliniez diferența între efectele pe termen lung și viziunea pe termen lung și um, măsurile pe termen scurt. Uh, sunt economist, nu sunt uh, politician, dar voi încerca să vorbesc și despre, să menționez considerații uh, legate de democrație și considerații sociale legate de aceste reforme. Așa, deci care este situația economică actuală? situația statelor suverane, a băncilor și a firmelor. Dacă noi uităm situația deficiturilor și datoriilor statelor suverane, pentru Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda și Italia, de deci cele cu cele mai multe probleme, dacă analizăm detaliile, observăm că din 2008 și deficitul și datoriile au crescut foarte mult în aceste țări. Uh, media zonei euro este linia punctată. Și, bineînțeles, s-au depășat foarte mult parametrii de la Maastricht. Uneori deficitul depășește 20% din PIB. Și datoriile uneori ajung la 130 sau 150% uh, din PIB. Deci sunt enorme. Acum, situația băncile, băncilor. Băncile au crescut exponențial în Europa, nu doar în Europa, dar problema este că în Europa capacitatea fiscală este națională. Deci dacă ne uităm în stânga graficului, uh, vedem aici bănci europene, cum ar fi Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Credit Agricole și așa mai departe, și cu albastru vedem uh, care este procentul activelor acestor bănci față de uh, PIB-ul țărilor și observăm că Deutsche Bank um, depășește PIB-ul Germaniei și um, uh, ING în, uh, în uh, regatul țărilor de jos depășește enorm de mult, 160% față de PIB-ul țărilor de jos. Deci, față de capacitățile fiscale ale țărilor lor, aceste bărți sunt enorme Mi s-a cerut uh, să mă grăbesc, așa că voi trece acum la situația firmelor. Deci, având în vedere datorile statelor suverane și dimensiunile băncilor, aceste lucruri au efecte mari asupra dobânzilor pe care le plătesc firmele pentru a obține credite. Pe acest grafic, cele două linii punctate de sus, observăm uh, Uh, dat, uh, dobânzile plătite de firme, de IMM-uri uh, în Spania și Italia și în partea de jos a graficului situația din Germania și Franța. Și din 2010 observăm o divergență importantă. Țările în, firmele din țările cu dificultăți, Spania, Italia, plătesc mult mai mult decât cele din țări mai, cu situații mai bune, cum ar fi Germania sau Franța și uh, în uh, Tirol de Sud, o bancă plătește mult mai mult decât un concurent uh, care se află în Austria. Deci, iată, uh, companiile uh, joacă acum pe terenuri foarte diferite. Pentru că plătesc mult mai mult pentru, unele plătesc mult mai mult pentru credite. Uh, deci, care este situația actuală? Anumite state sunt foarte îndatorate din motive istorice, Grecia și Italia, sau din motive uh, de, uh, legate de situația actuală, Irlanda sau Spania. Există legături uh, importante între bănci și statele suverane și se, auto, și se contaminează unele pe altele și uh, observăm o balcanizare importantă a pieței unice, pentru că uh, băncile nu mai uh, oferă credite în străinătate, pentru că IMM-urile au costuri foarte heterogene ale finanțării lor uh, și um, s-au redus mult creditele uh, ongro oferite de bănci, așa numitul credit crunch. De unde situația despre care am auzit în uh, prima discuție a crescut mult șomajul și recesiunea um, în multe țări și s-au impus măsuri de austeritate ale căror efecte sunt mult mai, puse sub întrebării acum decât la început. Populația este foarte nemulțumită. Nu în, doar în țările debitoare, ci și în țările creditoare oamenii se întreabă de ce să plătim pentru ceilalți, de ce să plătim pentru țările care se află într-o situație uh, mai proastă decât a noastră. Care sunt, au fost reacțiile la nivel politic, la nivel de politici? Reacțiile au fost pachetul Fiscal Compact, limitarea strictă a uh, deficitului și a datoriilor statelor suverane și Uniunea Bancară. Deci ideea de a, ca, ca, control, ca băncile să nu mai fie controlate la nivel național, ci la nivel european. Dar s-au adoptat și alte reforme care au fost uh, adoptate sau sunt în discuție, care sunt și ele importante și uh, vizează lumea financiară. Avem directiva privind credințele de capital și de lichidități, care cer băncilor să devină, uh, să devină mai, uh, mai solide și apoi există restricții legate de activități, de dimensiuni, luni, eh, bonusuri și așa mai departe. Întrebarea este, vor fi aceste politici eficiente, vor fi suficiente? Subliniez că toate aceste reforme vizează zona euro pe termen lung, dar nu rezolvă problemele pe termen scurt. Adică, aceste reforme spun, da, putem să creăm o, o, o situație mai omogenă și apoi uh, vom vedea ce facem în viitor. Problema este că trebuie să rezolvăm situația pe termen scurt cu datorii ridicate ale statelor suverane, fragilitatea băncilor și uh, nevoi de recapitalizare și legături între state suverane și bănci. Și aceasta este situația care trebuie rezolvată. Nu putem uh, relansa piața internă și activitatea economică uh, și nu putem să depășim um, această dizolvare psihologică a Europei fără alte măsuri. E nevoie de măsuri pe termen lung și apoi în a doua fază să luăm măsuri pe termen lung. Deci, uh, pe termen lung, uh, Pachetul Fiscal Compact, după părerea mea, nu este foarte diferit de tratatul de la Maastricht. Limitează uh, datoria statelor suverane și deficitul bugetar. Ne întrebăm dacă va fi aplicat, pentru că riscăm să ne confruntăm cu situații de tip Maastricht, unde sancțiunile nu au fost impuse niciodată. Apoi avem Uniunea Bancară. Este măsura cea mai importantă. De ce? pentru că uh, puterea nu mai este în mâinile organelor naționale de supraveghere, ci în mâinile unui organ european. Um, am observat că șocurile financiare sunt cele mai severe. Uh, șocurile de ciclu economic sunt, reprezintă 3% din PIB, dar cele financiare pot reprezinte 50-60% din PIB sau chiar mai mult, în funcție de cât de mari sunt băncile respective. Și băncile au devenit atât de mari, așa după cum v-am arătat adineauri, că aceste șocuri nu pot fi uh, rezolvate doar de uh, state singure. Aceste șocuri nu pot fi rezolvate decât la nivel european. Um, un stat ca Spania nu poate uh, să ajute o, o bancă care, a, cărei, a cărui volum reprezintă 50-60% din PIB-ul său. Deci, Uniunea Bancară, bancară este, după părerea mea, cea mai importantă pe termen lung. Ea este um, formată din trei elemente. Organi... Um, mecanismul unic de supraveghere uh, în mâinile Băncii Centrale Europene și această decizie a fost luată deja și cu participarea Parlamentului European, dar mai avem încă două elemente. Uh, mecanismul unic de rezolvare a situațiilor de criză, adică cine dă bani băncilor care se află într-o situație dificilă și apoi avem Fondul European de Asigurare a Depozitelor. Um, adică cine acoperă depozitele cetățenilor um, dacă banca la care și-au lăsat depozitele uh, nu face față. Această măsură nu este nici măcar în discuție în momentul de față. Având în vedere că nu mai am timp, uh, doresc doar să spun că pe termen lung, dacă dorim o uniune bancară funcțională, avem nevoie de toate cele trei elemente, cel puțin primele două. Nu poate să există o situație în care Banca Centrală Europeană hotărăște să închidă o bancă din Spania sau din Italia sau din altă țară și decizie luată de Banca Centrală Europeană, dar apoi Spania sau Italia trebuie să plătească din punct de vedere democratic și de legitimitate, această situație, după părerea mea, este foarte uh, complicată, foarte delicată. Deci, pe termen mai lung, trebuie, avem nevoie și de uh, mecanismul de rezolvare a situațiilor de criză la nivel european, pentru o linia decizia Băncii Centrale Europene, organism european, cu o intervenție de recapitalizare dintr-un fond european. Dar altceva mă îngrijorează și mai mult. E vorba um, de situația pe termen scurt. Nu știu dacă știți, dar o precondiție pentru mecanismul uh, unic de rezolvare situațiilor de criză, pentru a folosi mecanismul european pentru a da bani băncilor, este ca Banca Centrală Europeană și Autoritatea Bancară Europeană să facă în următoarele luni sau în următorul an, așa numită evaluarea calității activelor. Și... um, aceste stress tests despre care am vorbit. Deci, trebuie practic evaluată, evaluat bilanțul celor 140 de bănci care trebuie supraveghete și pe baza acestei evaluări se poate cere băncilor să, re, să recapitalizeze. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, aceste bănci nu pot să intre în mecanismul unic de supraveghere. Și dacă neutralizăm trecutul, începem de la moment zero în care se recapitalizează băncile și privind spre viitor, atunci putem folosi fonduri europene pentru a ajuta băncile dacă apar probleme. Aceasta este o logică abstractă, dar problema este că astăzi nu avem capacitate fiscală în Europa pentru a face asta. Deci dacă o, o bancă portugheză, italiană sau spaniolă trebuie să se recapitalizeze sau chiar o bancă um, Uh, germană și chiar uh, Deutsche Bank este subcapitalizată, uh, cineva trebuie să ajute aceste bănci. Și întrebarea este cum se face acest lucru? Pe, și nu, statele nu pot să facă acest lucru pentru că aceste bănci sunt prea mari. Deci există două scenarii. Sau această evaluare a calității activelor nu dă niciun rezultat și revenim la testele de stres făcute de Autoritatea Bancară Europeană și practic toate băncile trec testul uh, stres test și practic se ascunde adevărul. Sau mm, ajungem într-o situație în care va fi nevoie de o injectare de capital proaspăt și ne întrebăm de unde. Și având în vedere că privim spre viitor, se pune și problema datoriilor care vin din trecut și ce facem cu ele. Deci ce putem face pe termen scurt? Întrebarea este dacă avem nevoie de o integrare fiscală în momentul de față. Putem spune fiecare stat membru face față problemelor moștenite din trecut și acum pentru viitor facem de acum ceva. Și dacă citiți ce scriu mulți economiști, observați că mulți economiști cer mai multă integrare fiscală chiar înaintea mecanismului unic de supraveghere uh, pentru a depăși situația de pe termen scurt și pentru a privi pe viitor pe termen lung, pentru că aceste șocuri financiare sunt prea simetrice și pur și simplu prea mari. Întrebarea este cum se poate face acest lucru? O posibilitate este să convingem, dacă nu puteți, puteți permite să folosesc acest cuvânt, țările nordice să folosească chiar de pe acum Uh, fondul european uh, pentru recapitalizarea directă a instituțiilor financiare. Dar oare este el suficient de mare, chiar dacă depășim obstacolul politic de a convinge aceste țări? Este acest fond uh, suficient de mare? E vorba 5% din PIB-ul european și aceste bănci reprezintă mult mai mult de 5% din PIB-ul european. Putem uh, relansa creditele, deci țările din nord pot uh, acorda credite statelor din sud, bineînțeles nu gratis, și s-a spus că aceste credite ar putea fi date cu condiția ca țările să facă reforme. Deci Italia își rezolvă situația politică, situația în administrația publică, Grecia la fel. Deci să există o condiționalitate cu o agendă de reforme, cu un calendar uh, pentru a le face. Dacă nu, ne întoarcem la Banca Centrală Europeană, care oferă lichidități, cum a făcut-o în trecut, dar să nu uităm că toate lichiditățile uh, date de Banca Centrală Europeană sunt uh, oricum de responsabilitatea băncii uh, centrale din statele respective. Și sau se poate face apel la creditori privați. Dar atenție, pentru că putem reveni la petiția din Spania. Băncile au absorbit uh, o serie de, de credite dubioase, nu se știe de unde vin. Uh, și deci, pe scurt, există o legătură periculoasă între bănci și statele suverane și piața unică nu mai funcționează. Piața europeană era foarte integrată și acum nu mai există acest legă, aceste legături transfrontaliere între bănci. S-au făcut anumite reforme și față de situația inițială, Europa a făcut un pas enorm spre o situație mai integrată, dar, bineînțeles, acum se pune problema aplicării acestor măsuri. Și aceste măsuri trebuie completate. Deci, e nevoie de acest mecanism de rezolvare a situațiilor de criză. Dar, problema cea mai urgentă în momentul de față este cum să facem față recapitalizării ă, dacă nu Uh, vom, vom rămâne în situația actuală, vom, vom rămâne împotmoliți și pentru a ieși din situația actuală e nevoie de viziune, politică de viziune și sper că acum, după alegerile germane, motorul va reporni puțin, pentru că lucrurile erau puțin în stand-by înainte de alegerile din Germania. Dar trebuie să se recreeze legături cu cetățenii, pentru că cetățenii au nevoie de mai mult pentru a depăși problemele situației actuale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare, doamna Carletti. A fost foarte interesant. Și acum am să dau cuvântul doamnei Elena Flores din partea Comisiei. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru uh, posibilitatea pe care mi-a oferit de a prezenta aici uh, ideile noastre și vreau să mulțumesc și doamnei Carleti pentru uh, discursul pe care l-a făcut. Am să adaug doar câteva comentarii la ceea ce ai spus deja. pentru a mă referi la ultimul comentariu pe care l-ai făcut. Ceea ce mi se pare important uh, din punct de vedere al comisiei care face propuneri pentru ca politicienii să ia după aceea decizii, noi trebuie să ne centrăm pe uh, priorități. Ce trebuie să facem acum și e clar ce trebuie să facem, care sunt prioritățile, sunt absolut de acord cu aproape tot ce ai spus. Și din punct de vedere politic, sperăm să se întâmple așa într-adevăr, sunt multe lucruri pe care vrem să le facem, care trebuie să le facem, dar trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește prioritățile. Și dacă nu facem asta, nimic altceva nu va funcționa și Comisia este foarte clară în acest sens atunci când promovează propunerile sale. Un al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac. Toate evenimentele uh, pe care la care asistăm, dezvoltarea Uniunii Monetare, toate aceste lucruri se întâmplă uh, în, într-un context a, în care tendința este de creștere economică nu destul de mare. Nu mai este vorba de criză, ci este vorba de o creștere economică potențial destul de scăzută și semne destul de bune de redresare economică. Acesta este contextul. Deci, câteva din problemele cu care ne confruntăm acum nu mai sunt noi. Există de ceva timp, dar acum suntem în stare să ne confruntăm cu ele în anumite țări, de exemplu în țări care sunt mici, care reprezintă, de exemplu, 2% din PIB-ul european. Deci, acum suntem, în sfârșit, în acest context de creștere scăzută și cred că urgențele vor fi și mai mari pentru noi. Aceasta va face ca deciziile să fie și mai dificile, mai critice, dar trebuie să fim foarte clari asupra contextului în care lucrăm. Un al treilea comentariu pe care vreau să-l fac încă de la început și aceasta vine din dezbaterile anterioare pe care le-am avut pe această temă. Cred că există o confuzie puternică aici între a acorda bani sau a acorda împrumuturi. Sunt lucruri absolut diferite în afară de fondurile structurale care reprezintă fonduri bugetare care sunt redistribuite în scopul convergenței, în rest e vorba de programe și uh, împrumuturi care sunt acordate anumitor țări. E important ca în dezbaterile pe care le avem cu cetățenii să fim foarte clari, pentru că nu e vorba de a da bani, nu, e vorba de a face niște împrumuturi. Un alt comentariu pe care aș vrea să-l fac. În acest context de creștere scăzută și ținând cont de faptul că suntem diferiți și în anumite aspecte suntem asemănători, ce am observat acum este că atât la nivel global cât și la nivelul Uniunii Europene, diviziunea tradițională între nord și sud nu mai există ca atare în ceea ce privește perspectiva de creștere economică. Nu mai există așa ceva. O astfel de diviziune există mai degrabă atunci dacă ne referim la zonele centrale sau la periferie. Și acestea sunt uh, tendințe foarte clare care au de-a face cu pierderea de productivitate, pierderea uh, la exporturi pentru anumite țări. Deci cred că această diviziune cu care eram obișnuit se schimbă și se schimbă și la nivel global, nu doar la nivelul UE. Dacă vedem diviziunea țări emergente, țări avansate, există acum o lume multipolară din punct de vedere al creșterii economice, care este în schimbare și țările emergente uh, și-au schimbat poziția față de țările avansate. Și asta ne ajută pentru a vedea ce decizii luăm pentru uh, consolidarea solidarității fiscale și așa mai departe. Uniunea bancară, cum spunea aici uh, doamna Carleti, este o prioritate. Ea trebuie să devină realitate. Însă ce înseamnă asta într-un context mai larg? Pe termen scurt, există o serie de elemente care au început să funcționeze încă de anul acesta și acestea sunt rezultatul deciziilor care au fost luate la nivelul legiuitorilor, Consiliul și Parlamentul și aceasta se aplică părții bugetare, de asemenea um, dezechilibrelor macroeconomice. O parte este pe termen mediu, deci nu mai are de-a face neapărat cu criza, dar pe de altă parte criza ne-a făcut să ne uităm dincolo de partea fiscală, dincolo de buget, la toate acele elemente cruciale pentru restaurarea economiei și a balanței. Asta se întâmplă în Spania, dar și în alte țări care la începutul crizei nu aveau probleme bugetare, dar a devenit o problemă după aceea, problema bugetară, din cauza celorlalte elemente conexe. Deci, iată, avem o serie de instrumente, nevoastră cei care ați participat în procesul decizional le cunoașteți, însă trebuie să le facem să și funcționeze. E un pic cam de vreme să ne pronunțăm asupra eficienței lor, dar eu cred că aceste instrumente vor fi eficiente pentru că e nevoie de ele toți actorii și toate statele membre sunt conștienți de faptul că aceste instrumente trebuie să fie funcționale. Un alt element care se pune acum în mișcare din pactul fiscal, pact fiscal care se referea în principal la regulile uh, fiscale, dar se referea și la procesul de coordonare ex ante acesta ar putea fi un instrument foarte bun pentru a dezbate politici structurale cu statele membre înainte de a lua decizii și aceasta într-un for multilateral, deci nu doar cu Comisia, ci și cu celelalte state membre. Este un lucru conceput și inclus în pactul fiscal, iar la Comisie încercăm să găsim soluții pentru a traduce în practică acest lucru. Poate nu e nevoie neapărat de legislație, am intrat acum într-un fel de proiect cu statele membre pentru a vedea cum poate funcționa și până la sfârșitul anului cred că vom avea o privire de ansamblu mai bună asupra acestui proces de coordonare. Este vorba însă de dezbaterea asupra reformelor structurale înainte de lansarea lor. Și, bineînțeles, dorim să vedem ce are de gând să facă fiecare stat membru și dacă corespunde sau nu cu recomandările de politici pe care Comisia le-a redactat. Aceasta în ceea ce privește coordonarea ex-ante. Acum, în această toamnă, pentru prima oară, vom avea același exercițiu și cu proiectele bugetare. Și cred că este un element foarte important, pentru că pentru prima oară statele membre vor prezenta Uniunea Europeană proiectele bugetare înainte de a fi adoptate și Uniunea Europeană va da un aviz pentru a vedea în ce măsură acele proiecte bugetare corespund sau nu recomandărilor de țară din punct de vedere bugetar. Și această dezbatere ex ante analizează cazurile pentru fiecare țară în parte, dar și la nivelul zonei euro. Este interesant să analizăm bugetele pentru fiecare țară, dar ținând cont de dimensiunile necesare la nivelul zonei euro. Ce înseamnă, de exemplu, bugetul Germaniei în contextul spațiului euro. Ne aflăm aici într-un domeniu de legitimitate, de responsabilitate democratică, care sunt esențiale. Deci trebuie să respectăm ambele părți. Bineînțeles, responsabilitatea bugetară până la urmă revine parlamentelor naționale, însă pe de altă parte există și o monitorizare la nivel european care trebuie să intervină într-un fel sau altul în dezbaterile realizate la nivel național. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Acum, dacă trecem la o perspectivă pe termen mai lung, în documentul care v-a fost uh, transmis, acel blueprint redactat de comisie în urmă cu un an, ați uh, văzut care este uh, părerea noastră în legătură cu Uniunea Monetară Europeană pe viitor. Există o serie de elemente din această propunere care au devenit realitate, dar altele sunt concepute pe termen mai lung. Și la aceste elemente, pe termen lung, există o chestiune de stabilire a priorităților politice. Câțiva dintre dumneavoastră ați făcut deja referință la această chestiune în prima parte a dezbaterii. Există uh, astfel de recomandări de politică din partea Uniunii Europene către statele membre, însă statele membre au felul lor propriu de a lua decizii la nivel național. De exemplu, dacă există anumite obiective uh, ținte bugetare, statul membru este cel care decide cum să atingă acele obiective bugetare. Și asta cred că stârnește dezbateri chiar și la nivel național. Am auzit uh, în, spați, în Spania știu că există o astfel de dezbatere. Am văzut chiar azi dimineață că există o dezbatere la nivel internațional. Și, bineînțeles, soluțiile pot fi numeroase. Nu există o singură soluție și întotdeauna trebuie analizate ambele părți, cheltuielile și veniturile, atunci când analizezi obiectivele bugetare, uh, să vezi care sunt implicațiile la nivel sociale, care este distribuția uh, veniturilor și care sunt obligațiile uh, care trebuie respectate și să ajungi până la urmă la o soluție echitativă pentru uh, distribuirea procesului de ajustare. Deci toate acestea sunt elemente care pe viitor vor apărea. În documentul nostru am încercat să analizăm felul în care politicile și recomandările de politici generale vor um, influența aceste politici. E o chestiune la care trebuie să ne gândim, pentru că felul în care realizezi ajustarea bugetară depinde practic de alegeri politice. Trebuie văzut unde se iau aceste alegeri. Încă două comentarii în legătură cu solidaritatea fiscală. În acel blueprint uh, se vorbește despre o anumită capacitate fiscală la nivelul UE și am văzut că poate e nevoie de un instrument de stabilizare la nivelul Uniunii Europene pentru a realiza procesele de ajustare la șocuri economice. Este oarecum dificil la ora actuală să vedem cum ar putea funcționa această idee. Pentru că n-am dorit să ne centrăm doar pe ideea creșterii economice și să lăsăm deoparte ideea solidarității. Trebuie să le menținem pe amândouă și, în special, mm, aici la Comisie nu dorim să inventăm un nou instrument, un nou proces. Nu asta dorim să arătăm cetățenilor. Deci, dacă această idee se materializează, din punctul nostru de vedere, asta înseamnă că există niște recomandări de politici pentru fiecare stat membru din partea Uniunii Europene, Statul membru decide ce reforme aplică, ce decizii ia la nivel național și acest program de reforme sau programul parțial de reforme poate deveni un fel de contract care trebuie respectat între UE și statul membru. Și în felul acesta apare și un sistem de solidaritate la nivel european pentru a susține astfel de reforme structurale importante. Acesta ar putea fi un prim pas înainte pentru a ajunge la această capacitate fiscală la nivelul UE. Însă impresia mea este că deocamdată nu avem un plan destul de solid, destul de matur, dar vom încerca în lunile viitoare să avansăm. Vom vedea și care este poziția statelor membre, dacă s-au gândit la ceva, dar deocamdată există temeri Ah, în sensul că am putea face progrese prea mari um, în domeniul reformelor și am lăsat deoparte solidaritatea. Iată deci poziția noastră la ora actuală. Ținând cont de constrângerile de timp, cred că am reușit să fac față. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, äh, auch vielen Dank für die... Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru că ați respectat timpul de vorbire. Uh, pentru că trebuie să ne respectăm uh, ordinea de zi. Ați observat că am uh, schimbat președinția, dar asta nu împiedică cu nimic lucrurile noastre. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Pauline Gesson, președinte la Young Federalist. Am să vă dau cuvântul acum. Le président, je suis... Mulțumesc, domnule președinte. Este onoare pentru mine să mă aflu aici uh, pentru a prezenta poziția mișcării noastre prezentă în întreaga Uniune Europeană, dar uh, voi prezenta mai repede o viziune din punct de vedere al științelor politice decât o, mm, mm, o perspectivă economică alături de federaliștii europeni și uh, de mișcarea uh, federalistă europeană, am cerut Parlamentului să-și folosească noile prerogative conform tratatului de la Lisabona pentru a iniția o revizuire a tratatelor cu obiectivul de a crea o adevărată uniune fiscală într-un sistem reformat. De ce am depus această petiție? Constatăm că tratatul interguvernamental uh, era o necesitate, dar nu a creat solidaritatea fiscală necesară pentru a salva moneda euro și funcționarea Uniunii pe termen lung nu se rezolvau nici problemele rezolv legate de legitimitatea Uniunii Politice și cu această petiție facem apel la adresa Parlamentului să folosească prerogativele pentru a iniția următoarele etape ale construcției europene. De, de aceea mă bucur de uh, această audiere, dar sunt dezamăgită de uh, prezența număr mic a deputaților europeni în această sală, dar mulțumesc celor prezenți pentru că e important. De ce trebuie reformată fundamental Uniunea Europeană? Pentru că coordonarea economică națională a arătat că este este insuficientă. Este clar că cauzele crizei economice nu sunt doar deficitele publice uh, exagerate, dar și contradicția de a avea monedă unică fără un guvern economic. Bineînțeles, tentativele Comisiei, a statelor membre sau ale altora de a consolida Uniunea Economică au fost un pas înainte, dar cred că trebuie să considerăm că consecințele crizei depășesc doar uh, un set de, legisla de acte legislative secundare. E nevoie de crearea de tratate pentru Uniunea Socială și Economică și, după cum s-a spus în această dimineață, trebuie să subliniem că suntem îngrijorați de faptul că criza a făcut să crească neîncrederea um, popoarelor europene în legitimitatea Uniunii Europene, structura instituțională actuală trebuie depășită. Trebuie să depășim posibilitatea vetourilor naționale. E nevoie de un guvern federal responsabil și subliniez că în discursul său privind starea Uniunii în septembrie 2012, domnul Barroso a spus că Uniunea nu avea echipa, instrumentele necesare, nu era suficient echipată pentru a face față situației și nevoie de reforme majore. Și doresc să insist asupra faptului că ora soluțiilor parțiale a trecut. Avem nevoie de o uniune monetară durabilă. Și pentru asta e nevoie de Uniune Bancară, de Uniune Fiscală și de un guvern european democratic. Și o Uniune Bancară serioasă are nevoie nu doar de supraveghere, ci și de prerogative și resurse pentru a acționa și de reacționa uh, când e nevoie. Uniunea Fiscală are nevoie și de control asupra bugetelor naționale, dar și de posibilitatea de a ridica impozite uh, și uh, de a percepe impozite și de a ajuta statele când sunt în dificultate. O Uniune politică nu înseamnă doar o o succesiune de reuniuni ale șefilor de state și de guverne, ci e nevoie de un guvern european. De aceea avem nevoie de această integrare economică, politică și fiscală a Uniunii Europene. Ne putem întreba dacă începem cu solidaritatea fiscală sau cu Uniunea Politică, dar este ca și cu găina și cu oul. E nevoie de ambele pentru a avansa. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă trei lucruri. Uniunea bancară, Uniunea fiscală și economică și una politică. Uniunea bancară, bineînțeles, după cum s-a spus de mai multe ori, reprezintă o schemă de garanții, un fond uh, de rezolvare a situațiilor de criză și un fond de recapitalizare, o posibilitate de recapitalizare a băncilor europene. Trebuie să se creeze și un organism unic de supraveghere în zona euro pentru bănci, pentru băncile care reprezintă un risc sistemic și trebuie să se uh, finalizeze piața unică în domeniul sectorului bancar. Piața comună trebuie completată, trebuie finalizată și asta trebuie să reprezinte și baze comune, să însemne și baze comune pentru impozitare, o supraveghere unică și o îmbunătățire a libertății de circulație a lucrătorilor. Apoi, al doilea aspect este Uniunea Economică și Fiscală. Uniunea monetară nu poate fi durabilă fără Uniune Fiscală și fără un buget decent cu resurse. Uniunea Europeană trebuie să fie echipată cu propriul său buget bazat pe taxe uh, care să nu depindă de bunăvoința statelor membre și uh, pentru uh, și astfel să pună în uh, sub semnul întrebării um, credibilitatea monedei unice. Uniunea Europeană trebuie să poată să emite obligațiuni pentru a finanța proiecte de investiții la nivel european pentru a atrage investiții atât din interiorul cât și din exteriorul Uniunii Europene și pentru a atinge obiectivele strategiei UE 2020. De aceea e nevoie de obligațiunile de proiect pentru a sprijini investițiile în domeniul energiei, transporturilor sau telecomunicațiilor. Dar trebuie să facă progrese și pentru a dezvolta solidaritatea fiscală pe termen lung. Și pentru asta e nevoie de o um, mișcare politică determinată spre federalizarea datoriilor statelor suverane. E nevoie de mecanisme de solidaritate, cum ar fi euroobligațiunilor, uh, pentru a redistribui costurile creditelor și pentru a ajuta st statele mai slabe din zona euro pentru a-și relansa creșterea și pentru a reduce riscul de criză de lichidități. Dar acest lucru nu va fi posibil decât um, cu integrare politică sporită. Trebuie ca încă de pe acum să se îmbunătățească legitimitatea Uniunii Europene. Simpla coordonare interguvernamentală nu poate să înlocuiască puterea unui guvern federal responsabil în fața unui parlament suveran. O uniune fiscală, pentru că implică introducerea de taxe europene, cere uh, sau necesită o uniune politică pentru a da legitimitate democratică instituțiilor europene și pentru că și bugetul european trebuie să fie sub controlul Parlamentului European. Deciziile luate recent, în ultimii ani, au dus la o marginalizare a instituțiilor supranaționale uneori, în primul rând Parlamentul European. De aceea e nevoie de un adevărat executiv european, singurul capabil de a instaura o guvernanță economică coerentă cu un adevărat minister al economiei și finanțelor responsabil în fața Parlamentului, care să fie vocea Uniunii Europene la Fondul Monetar Internațional, la Banca Mondială și așa mai departe. Deci, pe scurt, doar o politică fiscală comună, o politică economică comună, cel puțin în țările zonei euro, vor fi necesar, necesare pentru a stabiliza piețele și pentru a recâștiga încrederea popoarelor în proiectul european. Ne întrebăm dacă este momentul potrivit. Unii spun că situația actuală a opiniei publice uh, și atitudinea sa față de Uniunea Europeană poate du duce la o criză politică care s-ar ajuta la criza economică dacă lansăm aceste reforme structurale. Întotdeauna e greu să se găsească momentul cel mai bun, dar anul viitor, în 2014, cetățenii europeni uh, um, se vor prezenta la alegerile europene și atunci este responsabilitatea partidelor politice, dar și a tuturor candidaților să apere în fața alegătorilor lor viziunea lor care să depășească durata mandatului lor și propunerile lor pentru a ameliora solidaritatea între popoare și pentru a promova progresul economic-social conform preambulului tratatelor. De asta e nevoie pentru a ieși din criză și candidații la alegerile europene, partidele politice europene trebuie să-și prezinte propunerile pentru reformarea sistemului politic al Uniunii Europene. Alegerile europene trebuie să fie ocazia pentru astfel de dezbatere politică cu adevărată dimensiune europeană. Pentru că mă grăbesc, închei prin a spune că amploarea provocărilor și Um, schimbărilor necesare în această situație necesită o dezbatere publică la nivel european și participarea reprezentanților cetățenilor. De aceea, pentru noi, doar o convenție poate permite atingerea acestor obiective după alegerile europene, după dezbaterea din cadrul alegerilor europene și următoarele etape ale integrării europene trebuie să aibă loc cu participarea reprezentanților cetățenilor, Parlamentul European, Parlamentele Naționale, dar și societatea civilă. Metoda pentru a schimbat și a îmbunătățit tratatele trebuie să fie o nouă convenție, nu o serie de summituri. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Das waren ja auch eine ganze Menge Anregungen. Mulțumim, iată, foarte multe sugestii pentru Parlamentul European și pentru noi și colegii noștri. Ați uh, făcut referire uh, și la alegeri. Poate că colegii vor prelua sugestiile dumneavoastră. Trecem la două petiții Într-una este vorba despre Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană și de încălcarea legislației UE de către, aceste, de către acestea. Petiționarul este domnul Teodoros Piticaris, căruia îi dau cuvântul. Am să vă rog să respectați trei minute. Vă mulțumesc. Uniunea Europeană a avut ocazia și oportunitatea de a avea mari lideri uh, politici, uh, printre alții Helmut Kohl, um, dar și alții, um, oameni cu o viziune politică care au condus Europa înspre unitate. Însă, în ciuda acestui fapt, acești conducători au constatat că pentru unitate este nevoie de consecvență, de perseverență. Uniunea Europeană este rezultatul unei dinamici europene. de aceea s-a propus o uh, Uniune uh, Europeană bazată pe o monedă unică și, uh, bineînțeles, pe stabilitatea ei. Și, bineînțeles, s-a creat libera circulație a persoanelor, capitalului, uh, serviciilor. Multe persoane au spus că au existat uh, și cei care s-au opus acestei uniuni. Însă Uniunea Europeană, foarte repede, a descoperit că trebuie să lupte împotriva deficitelor. Am avut pachetul de lor 1, pachetele de lor 1 și 2, fonduri de sprijin și așa mai departe. Decizia politică de a limita anumite politici au pus, au, au adus euro într-o situație critică. Avem o problemă de coeziune economică pentru că economia Europei s-a bazat pe economiile statelor membre și constatăm asta astăzi prin faptul că deficitele au explodat și au, au luat foarte mare amploare. Am văzut uh, situația din Spania, Grecia, uh, am văzut prăbușirea um, economiei irlandeze și așa mai departe. Am văzut uh, că criza nu poate fi combătută numai prin mijloace economice. Pachetul celor două măsuri a fost o propunere făcută deoarece Comisia are competențe care nu i-au fost uh, acordate de către, uh, de către cetățeni, pentru că Comisia nu este aleasă în mod direct la nivel european, trebuie să asigurăm un acces echitabil la cunoștințe. Unele întreprinderi sunt obligate să își delocalizeze um, producția pentru a supraviețui. Nu există posibilități pentru întreprinderile din Sud să aibă un acces echitabil la capital. Există o serie întreagă de interese divergente, concurente. Există și corupție, după cum s-a spus, criminalitate organizată, însă acum trebuie să încercăm să combatem frauda fiscală organizată, care este o foarte mare problemă. S-a spus, nu există un control democratic pentru Banca Centrală Europeană. Banca Centrală, de, Banca Centrală Europeană răspunde în fața cuiva? Dacă da, în fața cui? Ar trebui să răspundă în fața Parlamentului European. Iată, băncile private răspund în fața acționarilor lor. De asemenea, ar trebui să fie puse în, în practică uh, mecanisme de alertă timpurie. Există o problemă legată de politica dominantă pe care am urmat-o până astăzi. Principiul responsabilității trebuie să fie atins. Nu putem vorbi despre instituții democratice atâta timp cât există um, atâta timp cât nu există, cât instituțiile nu sunt răspunzătoare în fața cuiva. Președintele întrerupe. Vorbitorul reia. Grecia a împrumutat 200 de miliarde pentru a putea salva băncile. Ceea ce este important sunt drepturile omului, statul și civilizația. Mulțumesc, spune președintele. Următoarea petiție este din partea domnului Vuc, o petiție referitoare la criza financiară. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Înainte să vin, mi s-a cerut să pregătesc o intervenție. Am făcut acest lucru, însă aș dori să fac câteva comentarii și asupra ceea ce am auzit astăzi aici, pentru că sunt lucruri foarte importante. Uh, S-a vorbit despre lupta, să spunem așa, în, între sud și nord. Eu sunt din sud, dar pot să vă spun că nu sunt de acord referitor la ceea ce s-a spus aici, referitor la această luptă între cele două. În, în Europa de Sud, um, criminalitatea organizată Uh, este mult mai răspândită decât în nord și asta este unul dintre probleme. Corupția este cea care uh, este pe cale să pună pe butuci Uniunea Europeană. Și trebuie să fim foarte precauți în abordarea acestei probleme. Eu sunt din Slovenia, iar aici acest tip de criminalitate este foarte prezent. Acum unii oameni spun că ar trebui să facem tot ce putem ca să ieșim din Uniunea Europeană. Și asta pentru că se tem că statul de drept va fi impus în, în Slovenia și că vor pierde ce au, ce au, ceea ce au furat. Eu cred că ar trebui să avem o politică reală împotriva criminalității organizate poate un FBI european. Când mă uit la cum este situația din Slovenia, ea nu poate fi rezolvată. Nimeni din interiorul acestei țări nu poate rezolva uh, această problemă, pentru că ei controlează tot. Politica, administrația publică, mass media, controlează justiția, controlează tot. Și Probabil e la fel în Grecia, în Italia, în Portugalia, în Spania și așa mai departe. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să ia foarte în serios această problemă, pentru că dacă această problemă nu se rezolvă, Uniunea Europeană poate că într-o bună zi nu va mai exista. Și acum uh, câteva cuvinte despre uh, petiția mea. Se pare că civilizația noastră a eșuat să rezolve problema uh, alimentării cu, cu bani. Banii sunt un bun public care permită schimbul de bunuri și permite economiei să funcționeze. Cantitatea de bani care circulă determină creșterea economică, rata șomajului, preț, uh, preț, prețurile și taxele colectate de către stat. Dacă, bani, dacă cantitatea banilor din, în circulație este prea puțină, PIB-ul uh, scade, uh, șomajul crește și veniturile din taxe scade. Este foarte clar că politica monetară este cel mai cea mai importantă componentă a politicilor economice naționale. Însă cine determină po politica monetară? monetară? Este vorba de, un, de sistemul financiar autonom, însă se pune întrebarea dacă interesele sistemului financiar sunt conforme cu interesul public. Iar răspunsul este nu. Iar acest lucru se vede în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Zona euro este în criză de mai mulți ani, uh, creșterea economică este scăzută sau chiar negativă, șomajul este în continuă creștere, datoria publică crește pentru că cresc uh, cheltuielile publice, iar datoria sectorului uh, de afaceri crește și ea. Și toate aceste, tot acest sistem este făcut în, este, este proiectat în interesul uh, lobby-ului bancar. Același lucru este valabil în Statele Unite. Datoria publică a Statelor Unite este de 17 miliarde, 17.000 de miliarde și probabil nu va fi replătită niciodată. Practic sunt uh, sisteme financiare care pretind că creează bani din nimic. Într-un astfel de sistem monetar, datoria este inerentă și nu este menită să fie replăit, replătită niciodată. Datoria stă la baza sistemului bancar. Însă până la urmă se pune întrebarea cine este creditor și cine este debitor. În sistemul actual, creditorul este uh, sistemul bancar și uh, sectorul privat este debitorul, dar ar trebui să fie invers, pentru că politica monetară ar trebui să fie uh, gestionată în interes public și nu privat. Uh, Sistemul financiar a dus la criza financiară, economică, rata uh, crescută a șomajului și la rata foarte crescută de îndatorare a sectorului, de, a sectorului public. Și iar asta nu este în interesul cetățenilor și a statului, este în interesul sistemului bancar. De ce? Deoarece băncile comerciale în timpul crizei obțin um, imobiliare ieftine și bunuri ieftine, uh, și în același timp câștigă foarte mulți bani prin faptul că împrumută bani uh, sectorului public, care are probleme financiare din cauza lipsei de venituri. Criza este o mină de aur pentru bănci. Banche, bancherii bogați se îmbogățesc și ceilalți au din ce în ce mai puțin. Cum să schimbăm acest lucru? Poli politicile financiare ar trebui să fie luate din mâinile lobby-ului bancar și ar trebui să fie uh, Uh, date înapoi autorităților statelor și guvernelor. Beneficiile din, uh, din, uh, din acest, de pe urma acestui tip de bani, de fond, ar trebui să meargă cel puțin la stat, cel puțin parțial la stat. Statele ar trebui să poată obține o parte din aceste fonduri în fiecare an dreptul de a crea monedă este al uh, statului și nu a unui sistem uh, financiar autonom care devine un fel de parazit economic și uh, ocupă o, uh, o proporție mult prea mare a PIB-ului decât, uh, decât creează. Acestea sunt, este, acesta este și motivul pentru care politica de austeritate este greșită. Mulțumim, domnule Vuc, pentru intervenția dumneavoastră acum urmează să continuăm după cum urmează. Am mai primit un sfert de oră din partea uh, interpreților. Mai avem trei colegi care doresc să intervină. Deci am să vă rog să vă restrângeți la trei minute în cazul fericit, maxim 5 minute. Mai avem 15 minute. Aceasta este situația. Am să-i dau acum cuvântul domnului Leinen. Mulțumesc, domnule președinte. Am să dau la protocol, uh, am să înscriu în procesul verbal intervenția mea scrisă și am să fiu uh, succint. Nu se poate ca criza să încalce drepturile omului, drepturile sociale, economice și așa mai departe. Și de aceea salut faptul că pe, Comisia pentru Petiții um, abordează acest subiect. Noi suntem reprezentanții Uni cetățenilor în Uniunea Europeană și trebuie să apărăm drepturile lor. Pot să mă, rali- mă raliez la ceea ce a spus Polin Jason referitor la uh, tineri. Tinerii au mult de suferit de pe urma acestei crize și orice sugestie de, so- de ieșire din criză este binevenită. Cred că trebuie să oferim o perspectivă oamenilor și Parlamentul este cel care trebuie să uh, deschidă, să ofere aceste perspective. Au, duminica au fost alegeri în Germania, duminica viitoare ajung, vor avea loc um, alegeri în Austria și lucrurile sunt de fiecare dată la fel. Se discută Europa din punct de vedere național. Avem nevoie de soluții europene. De aici um, și ideea de a avea o nouă convenție uh, imediat după alegeri, unde la nivel european să se discute următoarea etapă a integrării europene. Această convenție trebuie să fie deschisă, transparentă, să includă societatea civilă cu toate propunerile și comentariile. Pe scurt, avem nevoie de mai multă Europa și nu de mai puțină Europa Um, uniunea Europeană um, stă într-un picior, mai are nevoie de um, uniunea economică uh, pentru a sta pe două picioare, uh, dar în același timp avem nevoie de mai multe meca mecanisme de solidaritate și avem nevoie de mai multă democrație. Avem nevoie de uh, un control democratic al acestei politici uh, economice și nu de un federalism executiv în uh, prin uh, Consiliul European sau mai rău printr-o troică pe care nimeni nu a ales-o vreodată. Uh, din solidaritate pentru colegii care mai trebuie să intervină, mă întrerup aici. Salut însă această inițiativă și spun că trebuie să avem o voce clară, un mesaj clar în calitate de Parlament către cetățeni că încercăm să le garantăm, că facem tot ce putem pentru a le garanta drepturile. Mulțumim, domnule Daf, aveți cuvântul. Mulțumesc. A fost uh, o dimineață foarte interesantă. Am ascultat efecte, efectele reale ale crizei economice în mai multe state membre. Și sunt de acord că gestiunea crizei, așa cum a avut ea loc în ultimii cinci ani, a crescut, a contribuit la caracterul tehnocratic al guvernanței Uniunii Europene. Mulți politicieni trag din asta concluzia că trebuie să readucă puterile de la Uniunea Europeană acasă și că trebuie să consolideze rolul parlamentelor uh, și guvernelor naționale. Și asta asupra uh, politicii Uniunii Europene. Eu nu sunt deloc de acord cu astfel de abordare. Cred chiar că ar trebui să facem exact contrariul. Și anume, faptul că avem autorități opace și difuze la nivelul Uniunii Europene cu competențele împărtă, împărțite între Comisie, Banca Centrală, Eurogrup și așa mai departe, trebuie să fie abordat și anume și trebuie să fie rezolvat prin crearea unui guvern federal puternic prin crearea unei uniuni fiscale. și sunt încurajat de dezbaterea de astăzi. De asemenea, președintele Barroso a promis să publice Uh, un document referitor la viitorul Uniunii Europene înainte de finalul uh, mandatului acestui Parlament. Sper că atât Comisia cât și partidele politice vor stimula o dezbatere politică mai serioasă și asta în timpul campaniei electorale pentru uh, Parlamentul European. Și sper, după cum ziceam, că dezbaterea va fi uh, mai serioasă decât până acum. Mulțumesc, spune președintele, și acum domnul Hefner. Mulțumesc! Astăzi am auzit multe despre criză, despre măsuri, uh, Um, care um, au neliniștit populația și acum, la final, discutăm pe scurt cum vrem să aplicăm acest lucru. Johann Wolfgang von Goethe spunea că trebuie să ne gândim mai mult la cum decât la ce. Um, nu, nu ajută să știm ce vrem să facem dacă nu știm cum vrem să ajungem acolo. Și la final trebuie să ne gândim la, trebuie să ne concentrăm pe asta. Există două căi. Una este cea pe care o vedem acum. O naționalizare și guvernamentalizare a politicii europene este o politică de sus în jos în care cetățenii devin spectatori, dar nu participanți la politicile europene. Și cred că aici este cheia, de fapt. Nu putem depăși criza, o criză care nu este una tehnică, este o criză uh, și pentru că cetățenii pun întrebări justificate la care nu am găsit un răspuns, și anume, încotro se îndreaptă Europa? Cum vedem uh, reconcilierea libertății individuale cu solidaritatea și responsabilitatea socială? cum vrem să obținem uh, consolidarea bugetelor în același timp cu solidaritatea uh, la nivel european. Și atâta timp cât dezbaterea se duce la nivel național, acest lucru nu va duce la o mai mare unitate, ci la o mai mare fragmentare. Pentru că ceea ce se întâmplă acum este că dacă guvernele dezbat, uh, Uh, guvernele sunt responsabile față de cetățeni. Cetățenii vor spune întotdeauna, guvernele trebuie să lupte pentru interesele statului nostru. De aceea trebuie să găsim alte instrumente. Și despre asta uh, s-a vorbit mai devreme, nu voi intra în detaliu, dar nu vom putea face asta decât dacă reanalizăm tratatele. Uh, ele nu prevăd încă Uh, ceea ce ar fi necesar din punct de vedere politic dacă am vrea să mergem mai departe. Tratatul de la Lisabona a prevăzut o procedură pentru asta și anume uh, convocarea unei convenții europene. Și asta mi se pare ceva revoluționar în istoria Uniunii Europene, pentru că până acum uh, totul ținea numai de guverne. Dacă luăm în serios această convenție, ea înseamnă o posibilitate de a deschide dezbaterea în Europa și de a duce dezbaterea la nivel larg cu toți cetățenii. Nu am uh, foarte mult timp, deci nu voi intra în detaliu, dar cum putem face ca societatea civilă să participe la această convenție? Și asta pe mai multe, cal, pe mai multe căi. În primul rând, convenția ar trebui să fie convocată și reunită pe cale democratică. O parte dintre cei trimiși la această convenție vor trebui să fie aleși de către cetățeni. Trebuie, de asemenea, ca societatea civilă să fie implicată în procedură. Dacă, să spunem, 100.000 de mii de ă, persoane semnează un document cerând să se discute un element, ă, această convenție ar trebui să pună acest punct pe ordinea de zi. Apoi, convenția ar avea nevoie de timp și, la final, concluziile acestei convenții nu ar trebui să fie supuse guvernelor, ci să fie dezbătute larg, de către publicul larg și de-abia și uh, apoi rezultatele să fie supuse votului cetățenilor europeni. Cetățenii ar înțelege că nu este vorba de guverne naționale, ci că ei sunt responsabili pentru destinul Europei. Și uh, și-ar da seama că la baza acestei noi Europe democratice și solidare nu stau guvernele, ci cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, colegul Höfner, mai dorește cineva să ia cuvântul? raportorii uh, prevăzuți văd că a ridicat cineva mâna, nu știu dacă pot să dau cuvântul. Este într-adevăr o audiere publică, așa că vă ofer câteva minute pentru uh, contribuția dumneavoastră. Uh, merci beaucoup. Um, je suis... Uh, Mulțumesc. Sunt Stella Berichi, și uh, sunt uh, informatician în, în domeniul fizicii. Sunt cetă cetățean european și am o întrebare foarte scurtă. Cum se poate modifica tratatul prin inițiativa cetățenilor europeni? Care este metoda? Cum se poate locui troica cu o altă metodă pentru a ajuta statele afectate foarte grav de criză? Eu aș propune un plan gen planul Marshall al americanilor după al doilea război mondial, care a dat rezultate foarte bune. Și o altă întrebare. Specialiștii sunt foarte pesimiști. Peste 20 de milioane de europeni vor sărăci și mai mult pe viitor și Doresc să vă întreb ce aveți de gând să faceți pentru a lupta împotriva acestei situații, pentru că sărăcia și lipsa îngrijirilor de sănătate și lipsa structurilor de învățământ au devenit o problemă grav, gravă și greu de suportat. Domande impegnative che sicuramente sono state... Întrebări grele care a fost uh, suscitate de intervențiile care au uh, animat acest ultim uh, grup de discuții. Nu știu dacă raportorii care se află aici la masa președinției doresc să răspundă la aceste întrebări foarte specifice. Doamna Ceretelli, puteți încerca să răspundeți? Sí. I'm afraid I don't know exactly how to... Mă tem că eu nu știu exact cum se pot modifica tratatele din inițiativa cetățenilor. Dar aș reveni la ceea ce s-a spus înainte, și anume cât de importante au devenit piețele financiare și băncile. Aveți dreptate când spuneți acest lucru. Dar, dacă evaluăm reformele. Obiectivul este tocmai limitarea puterii băncilor și a puterii piețelor financiare și deci transferarea supravegherii de la, din statele membre la nivel european uh, obiectivul este și uh, creșterea distanței dintre lobby-uri și organismele care iau deciziile. Deci a pune distanță între băncile care au devenit atât de importante la nivel național uh, și lor de decizii va reduce puterea băncilor. Avem multe reforme acum pentru a limita activitățile uh, de speculă financiară, uh, pentru a controla piețele și pentru a reveni la Uniunea Bancară de care avem nevoie și de politica fiscală de care avem nevoie, sunt de acord că deja am avansat prea mult cu Uniunea Politică. Observăm cât de greu este să punem în practică solidaritatea. Întrebarea trebuie să fie care este Uniunea minimă de care avem nevoie pentru a supraviețui, pentru a merge înainte și apoi, pe termen mai lung, să